Stimați colegi, aș dori să începem, așa că vă rog să luați loc. And the, um, the first item is the presentation. Primul punct de pe ordinea de zi e prezentarea domnului Matias Rute în ceea ce privește grupul operativ pentru Mediterană. Colegii care au fost aici dimineață își dau seama că avem o zi tematică. Am avut o prezentare interesantă din partea colegilor italieni, din președinția italiană, italiană și acest subiect a fost un punct central în prezentarea lor. Munca e prestată de noi pe acest uh, subiect. De aceea mă bucur foarte mult că așa de mulți dintre dumneavoastră sunt prezenți astăzi în sală. E o săptămână dificilă, mulți plecați acasă și uh, sper că vom putea avea mai mult timp la dispoziție pentru discuții în această rundă, pentru că am avut probleme cu timpul în sesiunea de dimineață a reuniunii. Acest grup operativ pentru Mediterana a luat ființă după Consiliul JAI din octombrie 78, uh, după uh, tragedia care a avut loc aproape de insula Lampedusa, unde mai mult de 360 de oameni au murit. Comunicarea Comisiei cu privire la munca grupului operativ pentru Mediterană și documentul de lucru privind implementarea, punerea în aplicare acestei comunicări au fost discutate de mai multe ori în această comisie. Consiliul JAI, așa cum spuneam, și Consiliul European uh, și Consiliul Informal JAI de la Milano, despre care am discutat, și astăzi domnul Matias Rute, care e nou pentru noi în comisie, dar care a lucrat la DG Move și DG Energy, deci este cunoscut în Comisia Europeană, ne va prezenta documentul de lucru. Președinția italiană are responsabilitatea de a conduce punerea în aplicare acestui plan de acțiune pentru grupul operativ pentru Mediterana. Vreau să spun câte ceva astăzi înainte de a da cuvântul membrilor să vorbească despre acest subiect. Dar, în primul rând, îi voi, îi voi da cuvântul domnului Rute să ne spună câte ceva despre acest grup operativ, apoi președinția italiană va avea cuvântul, iar apoi membrii prezenți în sală. Să vedem ce se va întâmpla pe viitor pe acest subiect foarte interesant. Domnule Rute, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine v-am găsit, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, că m-ați invitat la prima ședință a Comisiei Libe și nu doar vă mulțumesc, ci și vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați fost ales. Așa cum ați spus, eu sunt noul venit. Am, uh, sunt în această funcție de cam două luni acum supraveghez procesul ce ține de afaceri interne, procesul de învățare merge destul de repede, nu știu dacă am învățat tot, cu siguranță nu am învățat chiar tot, așa că orice spun să fie tratat cu uh, puțină uh, incertitudine. Mă voi concentra pe câteva puncte esențiale. Uh, iar apoi voi încerca să răspund la o serie din întrebările dumneavoastră pe baza discuției pe care probabil o vom avea și de asemenea vreau să învăț din întrebările dumneavoastră astfel încât să înțeleg mai bine care e punctul dumneavoastră de plecare. Cred că cu toții suntem de acord că subiectul migrației va fi unul dintre subiectele principale ale noului parla următorului Parlament European și următoarei comisii. Dacă ați văzut liniile directoare ale președintelui ales, acestea se concentrau foarte puternic pe chestiuni legate de migrație. Astăzi mă aflu aici, la dumneavoastră, pentru a vorbi despre documentul de lucru pe care îl avem privind grupul operativ pentru Mediterană. Dacă ne gândim la migrație în termeni generale, atunci eu cred că subiectul este unul mult mai larg doar gândindu-ne la, flu- gândindu la fluxurile migratoare din ultimele câteva luni, dacă ne uităm spre estul Mediteranei, vestul Mediteranei, dar și la est și situația instabilă din Ucraina, atunci eu cred că avem multe alte subiecte în fața noastră, nu doar acest punct central mediterană, care se bucură de multă atenție acum. Președintele a spus deja tot ce aveam de spus în ceea ce privește originile acestui grup operativ. În realitate, nu vă voi plictisi intrând în detalii în ceea ce privește cele 44 de pagini cu peste 300 de acțiuni pe care le avem în documentul de lucru anexate la raportul privind grupul operativ pentru Mediterană, Aici au fost identificate multe acțiuni concrete. În discuțiile din ultimele două săptămâni, la nivelul miniștrilor de justiție și afaceri interne, a devenit evident următorul lucru. E nevoie de stabilirea unor priori priorități. Priorități în ceea ce privește activitățile pe care vom încerca să le promovăm în contextul zonei Mediteranei. În realitate, probabil cel mai bine ca să grupăm aceste priorități ar fi să le despărțim în trei piloni. Primul pilon este foarte clar format din toate activitățile pe care va trebui să le lansăm sau să le consolidăm în ceea ce privește statele terțe de la parteneriate pentru mobilitate la programe de protecție regională. Apoi, întrebări cum ar fi cum facem față traficului de persoane umane, cum consolidăm rețelele în ceea ce privește ofițerii de legătură privind migrația, dar de asemenea și cum comunicăm riscurile și beneficiile migrației. Un al doilea pilan, pilon este format din o consolidarea supravegherii la granițe și ce unii numesc post mare nostru. Ne concentrăm foarte mult pe situația la care se referea și președintele nostru din octombrie anul trecut, când peste 360 de oameni au murit în apropiere de Lampedusa. Din păcate, dacă mă uit doar la cifrele pe care le avem la dispoziție acum, pentru primele șase luni, în ceea ce privește victime, adică oamenii care încearcă să traverseze Marea Mediterană, atunci pot să vă spun următoarele. Avem cam 160 de oameni care au fost raportați în mod oficial ca decedați de operațiunile Frontex. Așa că situația este destul de gravă, așa cum arată ea în acest moment, chiar dacă există o, consolid o consolidare a operațiunii Mare Nostrum. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine cum abordăm acest tip de situații. Există deja câteva idei, dar, din nou, pe parcursul discuțiilor, cred că va fi foarte bine să abordăm și acest punct. Al treilea pilon, avem pilonul cu statele terțe, apoi avem operațiunile la graniță în Mediterană și al treilea pilon, care este pilonul sub sintagma solidarității și responsabilității în Uniunea Europeană ca cineva din afară, pot să zic că am văzut multe în spatele steagului solidarității și altele în spatele steagului responsabilității. Dar cele două grupuri nu colaborează unele cu celelalte, pur și simplu își transmit mai departe sloganurile. Cred că merită mai mult și de aceea cred că cu cooperarea Comisiei și cooperarea mea personală cu dumneavoastră ne va ajuta, pentru că e nevoie de o abordare a Uniunii Europene pe aceste chestiuni și nu o situație atât de fragmentată. Acest lucru înseamnă că e nevoie de uh, consolidarea operațiilor EASA, e nevoie de un sistem de azil care să funcționeze, Trebuie să putem să facem față situațiilor de urgență fără să ostracizăm anumite state membre. Trebuie să vedem cum ne putem folosi în mod inteligent de mecanismele din articolul 33 din regulamentul de la Dublin și așa mai departe. Pe scurt, acum trebuie să ne concentrăm pe următoarele. Dacă vorbim de Mediterana Centrală. Există mai multe chestiuni, am vorbit despre Libia, cred că va fi unul dintre subiectele pe care va trebui să le abordăm. Iar apoi trebuie să ne punem următoarea întrebare să vă întrebați dumneavoastră ce puteți să faceți în acest context, nu doar în contextul grupului operativ pentru Mediterana, dar în contextul de a doua formă politicilor pentru următorii cinci ani. Fie că vorbim de o dezbatere generală în ceea ce privește căi legale de migrație, cred că în acest sens avem multe, foarte multe de făcut, dar putem să progresăm doar dacă avem și o poveste convingătoare de spus în ceea ce privește frontierele externe. și văd deja cum se întrezărește în următoarele luni o dezbatere în ceea ce privește sistemul european de granițe, dar și o dezbatere în ceea ce privește bugetele relative pe care le avem pentru diferitele agenții, totul în uh, cadrul existent, în CFM-ul existent. Cum ne asigurăm că sistemul de azil pe care dumneavoastră le-ați decis funcționează într-adevăr ca, și funcționează ca un sistem european pentru azil. Și bineînțeles trebuie să ne gândim și cum abordăm situații atât de dificile cum e traficul cu ființe umane, dar și care e o problemă gravă. Ne gândim la operațiuni în Mediterana Centrală, ne gândim la ce trebuie să facem pe termen scurt, în mod concret. Dar există și o serie de întrebări principiale care reies din toată această discuție. În același timp, cred că cetățenii europeni se așteaptă ca noi să venim cu niște răspunsuri pe termen scurt și mă voi opri aici, domnule președinte, pentru că știu că Parlamentul European nu apreciază când un birocrat vorbește mult, prea mult și are impresia că timpul Parlamentului e nelimitat. Mă bucur că putem să colaborăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Roite. Vă mulțumesc și că nu ați ținut un discurs, ci ați identificat unele dintre aspectele cheie ale grupului operativ. Nu ați intrat în detalii, care sunt foarte multe, ne putem întoarce la ele întrebări și, acum, și voi ruga și președinția italiană să facă același lucru, și anume să nu intre în detalii, să, încerc, să încerce să urmeze modelul domnului Rute, și anume să identificați elementele cheie ale grupului operativ, implementarea, punerea în aplicare a pachetului Pachetul pentru azil, Dublin, regulamentul Dublin și ce credeți dumneavoastră că trebuie să facă Parlamentul pe acest subiect pentru că Consiliul e cel care are resursele pentru punerea în aplicare. Spuneți-ne care este opinia dumneavoastră aici, mai bine decât un discurs dinainte pregătit. Unii dintre membrii din sală au multă experiență în acest domeniu și vor reuși să completeze vidurile. Să vedem cum putem merge mai departe. Domnul Colombo are cuvântul și domnul Capula, nu știu care dintre dumneavoastră va începe. Bună ziua! Domnule președinte, mă numesc Filippo Colombo și sunt coordonator în domeniul justițiilor și afacerilor interne la reprezentanța permanentă a Italiei la Bruxelles. Doar câteva cuvinte, pentru că introducerea domnului director general Ritter a fost uh, foarte bună și suntem absolut de acord cu ea. Câteva cuvinte și legătură cu Consiliul Informal întâlnirea informală a ministrilor justiției și afacerilor interne de la Milano. Mai întâi un aspect politic. Noi am dorit în aceast, ca în aceste luni să depășim dezbaterea actuală sau să avansăm în dezbaterea actuală între solidaritate și responsabilitate. Pentru că anumite aspecte sunt artificiale, fiecare trebuie să-și aducă contribuția Așa cum a spus-o ministrul la întâlnirea de la Milano, se pare că există o insatisfacție generală legătură cu modul în care merg lucrurile în aplicația sistemului de la Dublin, în sistemul de primire a refugiaților sau în deplasările lor secundare. Deci suntem cu toții nemulțumiți. Așa că în următoarele luni am dorit să facem în așa fel încât satisfacția să crească având în vedere extinderea fenomenului, soluția pe care vom găsi nu va fi una finală, dar sperăm totuși să obținem anumite rezultate destul de rapid. Dorim să ne concentrăm pe depășirea logicii actuale a urgenței. Așa cum a spus-o și ministrul nostru în această dimineață, operațiunea Mare Nostrum a fost lansată într-o situație de urgență. Ne-am confruntat cu o situație de criză umanitară și ne-am gândit că trebuie să facem ceva. Și așa s-a născut inițiativa Mare Nostrum, ca operațiune temporară, cu obiectivul apoi, în principiu, să lase loc unei gestiuni mai durabile acestui aspect, și anume presiunea migratorie în centrul Mării Mediterane. Bineînțeles, suntem conștienți de faptul că acesta este doar aspectul cel mai aparent și, uh, și anume că Mediterana Centrală este zona unde presiunea migratorie este cea mai vizibilă, dar toate frontierele europene sunt sau vor fi în viitorul apropiat obiectul unor presiuni migratorii mari. Sperăm că în următoarele luni, luni vom reuși să creăm, nu aș spune un template, ci poate o metodologie legată de modul în care pot fi abordate presiunile migratorii. Abordarea pe pilon deschisă de domnul director general uh, Rüter uh, este cea mm, pe care lucrăm și cu care suntem absolut de acord. Acum, având în vedere, am dorit uh, să existe discuții la nivel tehnic și la nivel de uh, reprezentanți permanenți și sperăm că foarte curând, cu ajutorul Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă și cu aportul politic al Parlamentului, să acționăm cât de rapid și în țările terțe și pentru a găsi posibilități operaționale pentru a gestiona criza actuală din uh, centrul Mării Mediterane în mod durabil. Unul dintre aspecte, așa cum a spus și ministrul nostru în această dimineață, a fost, uh, este în acest cadru consolidarea Frontexului. Trebuie să facem prin acesta pentru ca operațiunile din zona centrală a Mării Mediterane să permită gestionarea situației actuale. Noi recunoaștem, bineînțeles, rolul important al Parlamentului European pentru a se reuși acest lucru. Sperăm că Parlamentul va fi implicat nu doar uh, prin aspectele bugetare, ci și la nivel politic, pentru că trebuie să conștientizeze la nivel european de ce avem nevoie acum și de ce, e nevo- de ce acțiuni comune e nevoie, nu doar la nivel de supraveghere, ci și la nivel de bună funcționare a sistemului de la Dublin. Pentru că în sistemul de la Dublin există diverse instrumente și noi, ca uh, țări în care ajung refugiații mai întâi, avem obligații de identificare și de primire și noi facem eforturi pentru a garanta respectarea acestor obligații și sperăm că toate statele membre vor analiza toate opțiunile pe care le prezintă sistemul de la Dublin pentru a gestiona în mod durabil acest flux puternic de, de refugiați, de, de, de imigranți. Și trebuie să se respecte și aspirațiile acestor persoane. Să nu uităm, așa cum am spus și în această dimineață, ei fug de situații dramatice. Unul dintre aspectele pe care doresc să-l mai menționez în încheiere este ce se întâmplă cu aceste persoane care se află acum în nordul Africii și sau ajung în nordul Africii. Noi sperăm că rapid va exista un Regional Protection Program consolidat cu o componentă de resettlement și sper că împreună vom putea cu toții să ne achităm de rolul nostru, inclusiv țara mea va face acest lucru. Bineînțeles, se pune și problema luptei împotriva rețelelor criminale care permit aceste deplasări. A fost capturat chiar astăzi uh, Um, astfel de traficanți, uh, proprietari de embarcațiuni uh, și sperăm că foarte rapid se va consolida cooperarea noastră prin schimb de informații și folosirea rețelelor noastre în loco pentru a se permite acuzarea acestor uh, uh, rețele criminale și în țările de tranzit. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Vă mulțumesc. Doresc să amintesc membrilor noi că președinția are responsabilitatea de a conduce planul de acțiune, de pune în aplicare și deci a supraveghea până în aplicare inițiative ale multor colegi ai noștri din cadrul pachetului de la Dublin uh, și în legătură cu task force-ul. Am vorbit dimineață despre exercițiul de mapping pe care îl facem în domeniul azilului și așa mai departe. Um, se pune problema punerii în aplicare, așa cum s-a spus la Consiliul Informal, acest, dacă aceste acte legislative nu sunt puse în aplicare, dacă agențiile nu sunt finanțate sau nu funcționează corect, bineînțeles, rezultatele scontate nu vor fi obținute. Acum avem mult timp la dispoziție pentru discuție. Voi citi lista celor care s-au înscris la cuvânt și vă rog uh, să ne faceți semn dacă doriți să vă adaug la listă. And then members, Mr. Diaz de Mera, um, uh, Mrs Gomez, Mrs Daly, um, uh, Scar Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Mai cineva? Mr K Cross. We've got plenty of time, so... Timp avem. Yeah, and we've got, um, if you stick to... Dacă Doriți să spuneți ceva acum? Okay, can I apologize for saying we have plenty of time? Îmi cer scuze că am spus că avem mult timp. Nu, în comparație cu situația de coșmar din această dimineață, în care fiecare avea doar un minut, deci în comparație, în comparație cu această dimineață avem timp. Dar trebuie să existe și egalitate, coordonatorii au la fel de mult timp ca și ceilalți colegi. Deci egalitatea Uh, între noi uh, este respectată și aveți aproximativ două minute fiecare. Brigitte Sipel, mai întâi. Mulțumesc. Voi încerca să mă încadrez în cele două minute. Ne-ați vorbit de 300 de acțiuni diferite. Uh, eu aș spera atunci că acest subiect, migrație și situația din Marea Mediterană, este tratată din multe aspecte diferite. Dar uh, aud și din partea Consiliului foarte multe, că se vorbește foarte mult de consolidarea Frontex. Frontex însă nu are de a face direct cu uh, refugiații, ci e o agenție pentru petrecerea granițelor. Și atunci mă întreb, Frontex este chemată acum ca să facă granițele să fie și mai impenetrabile? Și atunci mă gândesc la următoarele. Ce se întâmplă cu migranții, cu refugiații? Am auzit foarte puține despre cum se vor face următoarele cei care fug de război, de catastrofe. Cum ne putem asigura că aceștia pot să ajungă în siguranță fără să plătească un traficant în Europa într-un stat sigur? A doua întrebare. Bineînțeles că nu toți fug de război, foarte mulți dintre cei care vin în uh, Mediterana fug de sărăcie. Și aici se pune întrebarea ce fel de căi legale există pentru migrație spre Europa. Mai ales în țările de criză vom vedea că există o cerere de forță de muncă, nu doar în domeniul academic, ci și în altele. Ce fel, la ce fel de posibilități, posibilități v-ați gândit în ceea ce privește Blue Card sau directive, astfel încât să ajutăm la o migrație legală. Ar fi foarte bine. Și o întrebare despre pachetul privind azilul dacă și cum statele membre ar putea de acum chiar să înceapă să pună în aplicare acest pachet decis deja de dumneavoastră. Un ultim punct, Dublin împărțirea refugiaților, dar și acceptarea voluntară de refugiați. Comisia a oferit bani în acest sens. Putem să ne așteptăm ca în acest domeniu, măcar în termuri de criză, când crește numărul de refugiați, mai pot fi schimbate lucruri. Mulțumesc, Brigit. Adaug doar că nu trebuie doar să puneți întrebări, ci strângem și punctele de vedere ale colegilor în legătură cu ceea ce trebuie să facă transportul. Deci, pe lângă întrebările lăsate Comisiei și președinției, puteți vă dați și părerea. Vresc să-mi cer scuze Sorai, care nu a fost inclusă pe, lipsa de, pe lista vorbitorilor în această dimineață. Urmează domnul Kirkop din partea grupului ECR Coordonator. Um, first of all, I... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să se noteze gratitudinea noastră față de cei care în fiecare zi se confruntă cu presiuni considerabile și uh, chiar cu sentimente uh, puternice față de aceste fluxuri de refugiați. este ca și cum am dorit să punem un plastru mic pe o rană majoră. Avem uh, probleme mari. 35.000 de migranți au ajuns deja în Italia în acest an. Și am impresia că cu forța Uniunii Europene ar trebui să avem o abordare mult mai unită decât cea din momentul actual. Italia primește mulți uh, imigranți, dar și o mare parte a acestora nu rămân în Italia. Condițiile în care sosesc, sosesc acești oameni nu sunt totdeauna cu mult respect și în ciuda resurselor uh, alocate nu sunt suficient uh, rezolvate, abordate. Procesele care există pentru ca aceștia să fie înregistrați uh, nu sunt neapărat bine aplicate și Trebuie să studiem mult mai mult pro, um, programele de protecție regională în, zonele de, în țările de origine, țările vecine țărilor de origine și condițiile generale privind, conduți, um, privind condițiile și să uh, prevedem resurse suplimentare dacă e nevoie, trebuie să cooperăm și cu ONU. E foarte important să abordăm situația din perspectiva că ele se vor înrăutăți, se vor, vor deveni și mai dificile. Dacă există motivația ca oamenii să-și părăsească țările și să um, călătorească în circunstanțe atât de Uh, periculoase, Frontexul nu are responsabilități directe pentru refugiați, dar Frontexul se confruntă din ce în ce mai mult cu aceste probleme pe mare și am impresia că resursele nu sunt suficiente, nu luăm lucrurile în serios și, în consecință, provocarea actuală gravă poate deveni chiar o situație ca haotică, care ar fi un lucru foarte rău pentru cetățenii europeni și pentru reputația Uniunii Europene. Domnul, doamna Cecilia Wikström. And I, of course, welcome the work that has... Mulțumesc, domnule președinte. Salut munca care s-a făcut deja și este absolut vital ca grupul operativ să-și continue lucrările care să ducă de asemenea și la rezultate concrete. Toți imigranții care încearcă să traverseze Mediterana cu ajutorul contrabandiștilor sunt imigranți neregulamentari. Acest lucru până când ajung pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și pot să solicite azil. De aceea mă cam îngrijorează limbajul folosit în document. De exemplu, la pagina 3 se vorbește despre faptul că rețeaua va combate imigrația neregulamentară. Nu există căi legale și sigure de a face acest lucru. Singura metodă de a combate imigrația nereglementară și de a salva vieți este de a stabili căi sigure și legale. Punctul 2 are un uh, titlu care are sens, se referă la consolidarea căilor legale de a accede în Europa. Însă apoi se vorbește despre migrația uh, forței de muncă și de studenți. Foarte bine. Eu sunt raportoare pentru directiva privind uh, cercetătorii și studenții. Sper că vom, cădea, vom găsi un acord pentru această directivă cât de curând. Am fost raportoare și pentru regulamentul Dublin. Știu foarte bine despre ce este vorba. Prin urmare, cred că aș putea spune că trebuie să existe căi legale pentru solicitanții de azil. Altfel, din nou, ei sunt la cheremul contrabandiștilor și viețile lor vor fi mereu în pericol. Foarte puțini oameni sunt uh, relocați la ora actuală în Uniunea Europeană. A avut loc o conferință organizată de Comisie cu privire la relocare acum câteva vreme. V-ați gândit cumva la o colaborare dintre Comisie și ONU, în așa fel încât să se facă cercetări pe tema relocării azilanților. Și acum mă adresez și Consiliului. Este responsabilitatea voastră, puteți sublinia cât de gravă este situația în bazele Mediteranei și astfel putem ajunge în sfârșit să avem o abordare europeană. Nu încerc să vă încolțesc, dar trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să participăm cu toții la acest proces. Trebuie să găsim metode de a determina statele membre să își asume responsabilitatea. Salut de asemenea și inițiativa de a emite vize pe motive umanitare la ambasadele UE s-ar salva vieți și regret că documentul grupului operativ nu menționează acest aspect. Aș dori o explicație în acest sens. De ce este omis acest subiect atât de important? Mulțumesc, Cecilia. Domnul Dias de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le urez bun venit invitaților noștri. Aș, doresc, aș dori să-i urez mult succes domnului Reite. Predecesorul său a avut o colaborare foarte strânsă cu Parlamentul. V-am scris chiar o scrisoare, vă cer o întrevedere, în așa fel încât să discutăm pe marginea unor subiecte de care sunt foarte interesat atât eu cât și Comisia Libe. Domnule președinte, eu aș dori să îmi explic foarte pe scurt opinia. Titlul acestei reuniuni se referă la grupul operativ pentru Mediterana. Nu se referă și la alte lucruri. De aceea eu vreau să spun că sprijin ceea ce a spus da, doamna Cecilia Malmström. Sunt complet de acord cu dânsa. Cred că ceea ce spunea vine la momentul oportun. Domnule Reuter, Cea mai mare presiune migratorie vine din est, cele mai mari tragedii vin din partea centrală, cu mai puțină presiune migratorie, iar Mediterana are și o parte vestică și acolo avem tragedii. Este vorba de uh, granițele terestre ale orașelor spaniole din nordul Africii. Frontex are datoria de a controla granițele externe. Operațiunile Frontex sunt utile, sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Nu sunt de acord ca Frontex să, fie, să aibă mai multe puteri. De ce? Experiența îmi spune că, din punct de vedere tehnic, pur și simplu nu este posibil nu este posibil să se acopere un asemenea teritoriu. Este un teritoriu foarte mare. Operațiunea mare nostru este un eșec în Uniunea Europeană atunci când vine vorba de urgențe. Dacă e să fie utile la ceva operațiunea mare nostru, a fost utile la a salva vieți, nu la a ne apăra granițele. În acest sens, aș fi de acord cu consolidarea puterilor Frontex, dar trebuie să înțelegem că Frontex se referă la cooperare și la colaborare. Când vine vorba de controlul granițelor externe, există responsabilitate la nivelul fiecărui stat membru. Frontex este dovada via faptului că granițele externe ale Uniunii Europene sunt granițe comune și ele trebuie protejate. Astfel putem să garantăm una dintre cele mai importante libertăți europene, libertatea de mișcare. De aceea, domnule Reuter, aș dori să închei spunând următoarele. Refugiații și solicitanții de azil E bine, încă nu dispune în Europa de o politică comună și Europa nu dă dovadă de solidaritate când vine vorba de azil. Europa alocă în mod destul de incorrect cine, să, cine primește această povară. Să vedem, să luăm de exemplu cazul Bulgariei. Bulgaria nu poate să facă față tuturor fluxurilor de refugiați la care este supusă. Avem nevoie de o politică bazată pe solidaritate. Este absolut vital. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bulgaria și Suedia au fost cele două exemple de care ne-am legat la Consiliul din Milano, Consiliul informal, în ceea ce privește chestiunea siriană. Îi dau cuvântul lui Ska acum. Te rog. Mulțumesc. Vă urez și eu bun venit, domnule Râtă. În ceea ce privește grupul operativ, ne-ați uh, menționat foarte multe aspecte interesante de care ne ocupăm de multă vreme. Însă, treaba acestui grup operativ nu este să pună întrebări, toată lumea cunoaște aceste întrebări. Noi dorim, noi căutăm răspunsuri avem documentul de lucru al Comisiei. Este vorba de acțiuni prevăzute, însă care sunt prioritățile? Ce lecții am învățat de la Lampedusa? Pentru mine, acest lucru ar fi cel mai interesant. Și, de asemenea, care sunt obiecțiile statelor membre. Apoi, din punctul de vedere al verzilor, trebuie să învățăm o lecție menționată de colegii mei, și Numărul următoare, după cum am văzut și azi, azi dimineață cu colegii italieni, nu s-a răspuns la problema cu accesul legal și sigur al refugiaților în Europa. Acești oameni, refugiații, trebuie să plătească contrabandiști, nu au altă metodă. Dar cum rezolvăm această problemă crucială? Numai instituind posibilități legale de acces al refugiaților în Europa. Sistemul european de azil nu-și merită numele dacă nu există metode legale de acces. Cum veți rezolva această problemă centrală? Și acum cinci ani a apărut această problemă. Trebuie să facem studii de fezabilitate, cel mai slab studiu care poate fi făcut, dar nici măcar acele studii nu au fost efectuate. Care este ideea dumneavoastră? Cum doriți să rezolvăm această problemă centrală? Și statele membre trebuie să adreseze această problemă. Ar fi interesante și inițiative din partea statelor membre. Apoi, multă lume a spus că Frontex trebuie să aibă multe puteri. Aș dori să-mi spuneți exact ce vreți să facă Frontex. Ei, se, ei, ei au un mandat diferit decât uh, acesta al refugiaților din Siria. Ce doriți, ce le-am da, ce puteri le-am da Frontexului? Pe lângă milioanele de euro pe care le-au le primit anul trecut, câți bani ar mai avea nevoie ca să își îndeplinească noile responsabilități și care sunt acele responsabilități. Toată lumea spune să dăm mai multe puteri Frontexului, dar nu știm exact ce înseamnă acest lucru. Apoi, Președinția a vorbit despre faptul că sistemul de la Dublin trebuie îmbunătățit. Cum? În ce fel? Să fie mai solidar? Parlamentul a căzut de acord de multe ori cu privire la faptul că este nevoie de mai multă solidaritate. Însă, care este situația actuală la Consil? Care au fost concluziile Consiliului Informal JAI de la Milano? Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ska. Urmează doamna Dali. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei și tuturor părților interesate pentru identificarea problemelor. Mulțumesc mai ales Serviciului de Acțiune Externă și tuturor părților implicate în mod activ în punerea în aplicare. Însă aș dori să încurajez pe toți să, ia, să fie mai activi în punerea în aplicare a acțiunilor respective. mai ales în ceea ce privește identificarea rețelelor de contrabandă și de crimă organizată. Cred că dacă ne punem la oaltă toate, toate resursele, și aici mă refer la Comisie, la Europol, la Frontex, la EASO și așa mai departe, statele membre, putem genera plus valoare cu adevărat. În ceea ce privește raportul grupul operativ, s-au menționat câteva proiecte pilot. Este bine ca aceste proiecte pilot să se desfășoare pentru a testa apele, însă ele trebuie să devină inițiative de pline cât mai curând. Un proiect pilot singur nu va ajuta să reducă presiunile asupra statelor membre în zona Mediteranei. Cred că, cred că trebuie să luăm acțiune cât mai rapid. Au crescut fără precedent sosirile pe coastele surice ale UE. În acest context, aș dori ca Comisia Europeană să facă planuri, deoarece timpul este crucial aici. Aș dori să subliniez și existența unui proiect pilot, un proiect pilot foarte interesant în opinia mea și ar trebui să aș dori să cer comisiei ce acțiuni mai dorește să ia în acest sens. Mulțumesc, doamna Dali. Urmează Ana Gomez. Cred că Cred că strategia actuală nu este foarte bună. Se bazează pe o discrepanța totală între planuri și realitate. Nu va merge. Noi acționăm pe plan extern, în așa fel încât se pune în pericol toată această structură. Ce sens are să renegociem acele acorduri de readmisie dacă acestea nu au nicio valoare ulterior. Care-i problema cu Libia? Am spus mai devreme. Liderii noștri vorbesc despre Libia ca fiind o țară cu instabilități, dar Libia este un stat eșuat la ora actuală. S-au cerut uh, s-au cerut uh, investigații acolo, s-au cerut, uh, s-a cerut implicarea um, Consiliului de Securitate ca să prevină eșecul total al acelui stat. Politicile europene în Africa sunt dezastru. Politicile legate de Hornul Africii, Eritrea, Etiopia, Sudan. Oameni de acolo vin în Libia ca să meargă în Europa și politicile noastre de dezvoltare în această zonă sunt dezastru. Trebuie să ne punem pe picioare. Trebuie să punem la punct o strategie. Avem nevoie de un reprezentativ pe politici externe care să fie și vicepreședinte, altfel nu are sens, nu are cum să funcționeze, nu va funcționa. Aș dori să mai pun și o întrebare. Care a fost impactul acestor măsuri de austeritate asupra resurselor noastre naționale și capacității acestora de a face față, în indiferent ce fel de cadru, cu problemele cu care ne confruntăm. Să iau cazul Portugalii, țara mea. Profesioniștii dau dovadă de bunăvoință, însă nu există resurse. toate serviciile nu sunt bine organizate. Sunt sigură că această situație nu se limitează doar la țara mea. Dacă vrem să există un oarecare sens în toată această harababură, trebuie să punem accentul pe crearea de, de căi legale de imigrație. Trebuie să ne descurcăm mult mai bine. Urmează Silvigion. Aș dori să mă alătur spuselor Anei Gomez. Acțiunile grupului operativ vin după tragedia cunoscută din Mediterana. Doamna Malmström a recunoscut și ea că nimic nu prea este, nu este prea nou aici. Mă îngrijorează însă următorul lucru. Trebuie să avem o abordare echilibrată. Trebuie să ne asigurăm că nu avem elemente represive. Ați putea să ne spuneți în acest sens cum se gândește Comisia să determine statele membre să pună în aplicare măsuri mai puțin populare. Se face aluzie la relocare, la vizele umanitare. Cred că sunt aspecte asupra cărora trebuie să se insiste, să obținem mai multe date, adică. Aș dori să îmi spuneți dacă cunoașteți un proiect numit MOAS, Migrant Offshore Aid Station. A fost lansat, va fi lansat luna următoare. Și asta va fi o operațiune de căutare și de salvare privată. Cunoașteți această inițiativă? Este inițiativa unui grup maltez. Care este opinia Comisiei cu privire la această inițiativă? I, I heard something about this. Am auzit ceva despre aceasta, însă prea multe. Miriam poate știe ceva. Nu, nu, nu vă dau cuvântul acum. Însă am auzit niște zvonuri. Probabil că colegii maltezi au expertiza de a se edifica mai bine pe subiect. Lista de vorbitori devine tot mai lungă. E vina mea pentru că am spus că avem suficient timp. Domnul Chircos are cuvântul. Mulțumesc. Antevorbitorii mei au vorbit într-un fel foarte pertinent. Din câte pot eu să văd, pentru Italia și pentru Grecia, Frontex își aduce contribuția și salvează oamenii de la înnec pe mare. Însă pentru că acestea să se întâmple, să însă ca să ajute și mai mult, Frontex trebuie să se, extinde, să se extindă și spre estul Mediteranei și nu să se concentreze doar pe centrul Mediteranei. Cele mai mari presiuni migratorii vin dinspre Africa subsahariană și Africa de Nord, însă lucrurile sunt în dezvoltare. Siria, Irak, Palestina. Vedem că numărul de refugiați care vin uh, din toată zona mediteraneană e în creștere. Aș dori să știu dacă sunteți de acord cu ce am spus și dacă da, atunci cum putem pune în aplicare consolidarea Frontex. Apoi, angajamentele statelor terțe în programele de protecție. Aceasta e importantă, astfel încât migranții să știe la ce riscuri se expun pe durata călătoriei lor. Aceste programe nu au fost adresate țărilor asiatice astăzi, deși avem fluxuri migratorii și de acolo. Vor acoperi acestea și țările asiatice? Mulțumesc! Tomas Tezovski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Roite. Voi vorbi în limba italiană. Eu sunt un expert strategic și din această calitate a mea o întrebare. Aș dori să știu dacă există o strategie și ce fel de instrumente specifice are Italia sau ce instrumente specifice are Uniunea Europeană în sectoare cum ar fi cel de prevenire al imigrației nereglementare. Avem unul, două, trei instrumente pentru că ce pare să lipsească aici e o strategie. Mulțumim foarte mult! Uh, am fost surprins de unii care vorbesc italiană, pentru că știam că sunteți polonez de la discuția despre buget dimineață. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Cristina Winberg. În orice limbă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Cred că ceea ce se întâmplă în Mediterana e oribil. Oamenii se neacă pentru că caută o viață mai bună. Cu toții suntem de acord că vrem să facem ceva pentru asta și e foarte bine, însă întrebarea e cum să rezolvăm problema. Cred că, dacă creștem resursele Frontex, am putea să salvăm vieți și mai mult de atât ne-am consolidat propriile granițe. Acest lucru ar însemna că traficanții de ființe umane probabil și-ar mai pierde din interesul și probabil vor trebui să se oprească și nu vor mai pune în pericol viețile oamenilor. Mă voi întoarce la cele spuse de doamna Wikström mai devreme. Oamenii care încearcă să vină în Uniunea Europeană. Ce facem cu aceștia? selectăm din milioane de refugiați cine va putea veni la noi și cine nu, cred că ar fi foarte interesant să vedem care sunt părerile în acest sens? Eu cred că ar trebui să încercăm să îi ajutăm pe oameni în taberele de refugiați la fața locului și să le acordăm tot ajutorul de care putem să le acordăm. În Suedia, unde locuiesc eu, observăm că anumite țări mediteraneene se cam culcă pe ureche în ceea ce privește amprentarea și primirea de oameni și asta pentru că presiunea e foarte mare în nordul Europei. Noi suntem cei care suferim consecințele. Noi trebuie să putem să îi primim pe oameni și să îi integrăm. Există diferite perspective, dar important e să ajutăm cât de mult posibil la fața locului. Mulțumesc, stimați colegi, vom închide cu lista cum ultimii trei vorbitori. Sorry? Yeah, Sarah, you get to speak because you did. Siraya și tu vei putea să vorbești pentru că nu ai putut să iei cuvântul data viitoare și doamna Cecil Tienchi. Aceștia sunt ultimii trei vorbitori și cu asta am închis lista de vorbitori. Așa că acum îi dau cuvântul domnului Haloaho. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre necesitatea creării unui sistem comun de azil în Uniunea Europeană pentru solidaritate și pentru a descuraja cumpărarea de azil. Uh, Mă întrebam ce ar însemna toate acestea în practică. După cum știm, statele membre au standarde foarte diferite în ceea ce privește acordarea asilului sau dreptul la reunificare familială sau diferitele beneficii. Crearea unui sistem comun ar cere ca unele state să își crească foarte mult standardele sau ca alte state să și le uh, slăbească pe ale lor. Cu siguranță va fi foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, și din punct de vedere politic și economic. Încă ceva. Trebuie să ne, aștept, ne amintim că foarte mulți dintre oamenii care vin peste Mediterana să ceară azil nu sunt refugiați uh, conform criteriilor stabilite. Aceștia caută azil pentru că nu au alte canale legale spre Europa. Foarte mulți spun că ar trebui să existe mai multe canale legale la dispoziția lor. Problema totuși rămâne că Europa, care și ea suferă de un șomaj catastrofal, nu are posibilitățile de a oferi locuri de muncă a sute, la sute de mii de oameni fără abilități sau să integreze pe piața muncii sau să integreze în societățile noastre. Observăm acest eșec și rezultatele lui peste tot în Europa de Est acum. Așa că eu aș vrea să știu care este strategia noastră pe termen lung. Este foarte clar că imigrar, imigrarea în acest sens nu duce la scăderea sărăciei în Africa, dar creează probleme uriașe aici în Europa. Mulțumesc! Colegi, vă rog să vă încadrați în două minute, pentru că deja suntem în întârziere. Și acum are cuvântul Săraia Prost. Mulțumesc. Înțeleg că lista de vorbitori a devenit lungă, așa că voi, voi fi succintă. Aș vrea să pun o întrebare legată de următorul fapt. Cum vom lua noi cei în Uniunea Europeană următoarea decizie? Dacă vom da dovadă de umanitate sau vom încerca să ne protejăm granițele? Cred că e foarte important să luăm poziție pe această întrebare și asta înainte să ne gândim la strategii sau să alocăm bani diferitelor instituții. Ce spuneau colegii mei înainte, spunea că trebuie să ajutăm pe oameni la, faca, la fața locului, însă eu nu cred că o variantă se exclude pe cealaltă. Trebuie să acceptăm faptul că Europa poate să ajute oamenii care se află într-o situație gravă și fug pentru a nu fi persecutați și așa mai departe. Când vorbim despre cetățenii rom din Suedia, aceștia sunt cetățeni europeni și cred că ce Cristina Vinde și partidul ei în uh, Suedia spun e că o propagandă rasistă nu prea se pliază pe imaginea pe care ne-a dat-o asupra Suediei și a condiției oamenilor din această situație. Următorul vorbitor. Domnul Vod. Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am fost foarte atent la prezentarea domnului Roite. Ne vorbea despre nemulțumirea statelor membre în ceea ce privește acordul Dublin. Ați spus uh, dumneavoastră despre o soluție tranzitorie. Cu siguranță grupul operativ are provocări foarte mari în față și anume să salveze vieți omenești. Însă astăzi ce s-a discutat toată ziua e că o soluție ar fi consolidarea granițelor, cealaltă ar fi ca migrația nereglement, nereglementară să fie legalizată. În această dimineață, ministrul Alfano a avut un cuvânt cheie care n-a apărut la dumneavoastră, el ne spunea că trebuie să vedem care sunt cauzele migrației nereglementare și trebuie să oferim o soluție la acestea. Dacă e să venim cu o soluție la aceste cauze, atunci înseamnă că această fugă nu va fi uh, de nereglementat și va fi ceva ce oamenii de acolo nu își vor mai dori. Pentru că vorbim acum de foarte mulți uh, refugiați de sărăcie. Deci noi trebuie să facem ceva, să ducem acolo investitori, să ajutăm industria de acolo, să se investească mai mult acolo. Și nu să vorbim totdeauna despre migrație. Oare nu ar fi mai bine decât să tot discutăm migrație, migrație, să începem de aici, să facem ceva acolo unde oamenii sunt uh, pe fugă. Înțeleg că mulți își doresc o nouă perspectivă, însă foarte mulți oameni s-ar bucura și dacă ar putea să aibă perspective acolo unde e casa lor. Doamna Cecil Kienge, ultimul vorbitor. Cecil? eu trebuie să mă întorc la o întrebare inițială la care nu s-a oferit un răspuns în această dimineață. Vorbeam despre gestionarea imigrației, azilului și primirea. Cum putem să um, evităm riscul înfrintării criminalității organizate, corupție, spălare de bani. Ce încercam să fac? Vreau să înțeleg care sunt planurile și propunerile uh, care urmează a fi dezvoltate și care ar putea fi folosite de grupul operativ. Insist pe acest subiect pentru că erau două puncte în care cred că există puțină confuzie, pentru că pe de o parte vorbim despre consolidarea Frontex, care înseamnă niște controle consolidate mai degrabă decât salvarea de vieți omenești. Acum, dacă Frontex va fi împreună cu Mare Nostrum, atunci vă pot da mai multe detalii, pentru că Mare Nostrum avea niște obiective specifice, salvarea de vieți. O sare. Trebuie să, de, să definim modul în care se dorește consolidarea Frontexului. Cred că trebuie să se dea Frontexului o posibilitate de protecție internațională pentru a proteja aceste persoane și pentru Um, a ieși astfel sau a scoate uh, refugiații din mâinile criminalității organizate. Pentru că, dincolo de riscul căderii în mâinile criminalității organizate, uh, există și riscul implicării acestora în primirea refugiaților, pentru că nu se spune nimic despre asta în program, deci aș dori să știu ce se face pentru integrarea lor după ce persoanele au fost salvate. Uh, Mulțumesc! Mai avem câteva minute pentru răspunsuri din partea comisiei, însă am do aș dori să-ți spun, Matias, câțiva dintre noi am fost implicați în aspecte legate de grupul operativ pentru ceva vreme. Cred că ar fi naiv să credem că vei da niște răspunsuri definitive la toate aceste întrebări. Nu vei face asta. încerca să răspund la o parte din întrebări. Voi face referire la cele spuse de domnul Diaz de Mera. În primul rând, ne dorim să stabilim o relație cu dumneavoastră. În acest domeniu important e nevoie de o relație bună cu dumneavoastră, așa cum am avut-o și cu predecesorul dumneavoastră, pentru că trebuie să lucrăm îndeaproape cu Comisia, mai ales să punem în aplicare multe din, să, să pună în aplicare multe din lucrurile pe care le facem și trebuie să începem în timp, încă de la începutul mandatului, să încercăm să rezolvăm o parte din probleme. Acum vă dau cuvântul să răspundeți la o parte din întrebări, dar ne veți vizita frecvent cu siguranță. Încă ceva și voi încheia astfel. Vreau să le spun colegilor că voi, le voi spune coordonatorilor um, în septembrie și vă voi spune ce cred coordonatorii că trebuie să facem noi, Parlamentul, pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați luat cuvintele din gură. Dacă am înțeles un lucru în primele două luni în această nouă funcție, e că politica privind migrația e ca un cub rubic. Îl tot întorci, cred că, crezi că da, ai reușit, ai o parte care deja arată bine, îl întorci și nimic nu se mai potrivește. În realitate, Cred că e un domeniu politic în care trebuie să se facă foarte multe acțiuni pe termen scurt, termen mediu și lung. Și foarte multe din întrebările care mi le-ați adresat se concentrau foarte mult pe termen mediu. Nu aș putea să răspund la un număr de dintre aceste întrebări. Cred că ar trebui, sunt, sunt convins că la audierile următorului comisar veți repeta din nou aceste întrebări și cu siguranță veți reuși să le puneți în așa fel încât să obțineți niște răspunsuri satisfăcătoare. În acest spirit voi încerca să răspund la o parte din întrebări, dar aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe un termen lung. În ceea ce privește migrația, căile legale de migrație, Cecilia Malmström în, urmă, în ultimii ani a încercat să pună pe masă o mare parte dintre aceste probleme, fie că vorbim de viza umanitară, fie de dezbateri concrete pentru a vedea dacă putem ajunge la ceva ca un fel de cheie de distribuție uh, Apoi, în ceea ce privește niște propuneri concrete cu studenți, cercetători, probabil că nu e răspunsul, dar e parte din pachetul complet. Dacă vedem uh, programul politic al domnului Juncker, veți vedea că acolo migrația legală va juca un rol important în programul următoarei Comisiei Europene. Am avut o, spera- o licărire de speranță când ascultam miniștri de justiție și de interne la Consiliul Informal care vorbeau foarte deschis despre un alt fel de relocare. Există angajamente în ceea ce privește 26.000 în ultimele luni a existat o conferință la Geneva. Am încercat să obținem mai multe angajamente, dar, să fim sinceri, între noi, nu e o politică care a fost dezvoltată de toate statele membre. Avem doar 13 dintre statele membre care și-au luat angajamente, câteodată cu cifre foarte mici. Însă Cred că e o situație în care trebuie să transmitem mesaje clare acasă ce își dorește Parlamentul. Acum, în ceea ce privește Frontex, în mod evident, Frontex nu poate să preia operațiunile statelor membre la frontieră. În același timp, Frontex poate să se implice probabil mai mult în ceea ce privește operațiunile comune, care sunt bazate în anumite state membre. Poate să facă asta prin a mobiliza resurse adiționale din alte state membre, uh, astfel încât să poată să ofere asistență acelor state membre care se confruntă cu o presiune crescută. Asta e tot ce putem face, la asta lucrăm acum împreună cu colegii din președinția italiană, încercăm să identificăm un soi de profil de acțiuni care ar putea fi mobilizate prin intermediul Frontex, astfel încât să, să opereze împreună cu Mare Nostrum. În mod clar, sunt multe activități care au loc în state terțe Până într-un anumit punct, doamna Gomez, doamna Guillaume lansau strigătul pe care îl doream și eu în ceea ce privește următoarele, cum facem ca politica de dezvoltare, politica externă, toate politicile să funcționeze mai bine împreună. O idee a fost să avem, să avem pe miniștrii de afaceri externe și interne să se întâlnească. Nu cred că e cea mai bună idee, dar cred că și dumneavoastră, comisia dumneavoastră, trebuie să ia legătura cu colegii din alte comisii, astfel încât să ne unim activitățile. Și ajung astfel la un alt punct pe care țin să-l ating, tot un punct general, dar care are de-a face cu sistemul comun pentru azil, dar și cu multe altele. Avem o tendință în acest moment în toate agențiile care sunt active pe afaceri interne. Aceste agenții sunt considerate ca fiind separate de noi, însă politicile sunt definite la Bruxelles, de dumneavoastră, de Consiliu, la propunerea Comisiei și ele trebuie să fie puse în aplicare de agenții. Cred că cu toți avem o sarcină mare în față și anume să ne asigurăm că agențiile colaborează cu noi. Nu le critic deloc, nu spun că fac ceva, nu spun că ei fac de fapt ceva diferit, dar acum nici măcar nu reușim să punem la oaltă forțele pe care le avem și asta într-un fel mai inteligent. Probabil că am putea face toate acestea cu un efect mai mare și apoi să avem o dezbatere despre ce altceva putem să facem. Domnule președinte, văd foarte multe puncte pe care ar trebui să vă dau răspunsuri concrete. Nu cred că ar fi bine să trec acum prin fiecare întrebare separat, sunt și întrebări pe care, peste care trebuie să sar, cum ar fi acea organizație privată de căutare și salvare. Cred că aș putea răspunde la majoritatea întrebărilor, însă decât să răspund la un sfert din ele, aș dori să îmi fac timp să mai discutăm subiectele, să vă înțeleg mai bine și să mă întorc la o sesiune viitoare în care am putea să le concentrăm mai bine. Președintele, voi discuta cu coordonatorii să vedem care este răspunsul nostru și ne vom reîntoarce la această discuție în septembrie. Așa că sugerez să vă reîntoarceți și să mai discutăm. Mai exista niște întrebări specifice care aveau nevoie de un răspuns, dar mai mult decât un răspuns în scris, e, v-ați, văd că v-ați făcut notițe detaliate și noi ne-am luat notițe, așa că ar fi foarte bine dacă v-ați întoarce cu răspunsuri la întrebările specifice, pentru că oricum acum timpul a expirat pentru acest punct de zi. Dacă acționați așa, și noi vom fi pregătiți cu o propunere din partea coordonatorilor și a mea în ceea ce privește grupul operativ și pașii concreți. Eu sugerez să acționăm așa și colegii care au nevoie de răspunsuri concrete le vor primi în luna septembrie, dacă sunteți de acord. Domnule președinte, da, mă bucur foarte mult să acționăm așa. M-aș bucura și să mă întâlnesc individual cu o parte dintre colegi. Sper că vom dezvolta o relație de muncă între noi. Pentru cei care doresc, aș putea să rămân acum în fața sălii și să vă dau răspunsuri concrete pe anumite elemente, însă cred că ar fi foarte bine să avem o discuție în septembrie pe aceste chestiuni. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc colegilor eh, de la președinția italiană pentru prezență și tuturor colegilor din comisie care au luat parte la această dezbatere. Bun, acum haideți să trecem la punctul următor. E vorba de protocolul 36 din Tratatul de la Lisabona, activitate pregătitoare pentru sfârșitul perioadei de tranziție Uh, la 1 decembrie 2014 și opt autul Regatului Unit. Um, just wait for a small exit while... Uh, Facem o foarte scurtă pauză pentru a permite celor care dorești, doresc să părăsească sala. Bun, deci, um, așa cum știu colegii, avem un uh, protocol de, de tranziție la protocolul 36 Vă prezint pe scurt situația pentru că nu e toată lumea la curent. E vorba de opt autul ul Regatului Unit. Vai cât de mult interes, spune domnul președinte. Colegii francezi pot să Uh, plece în liniște. Știu că nu este o problemă care vizează doar Regatul Unit. Dragi colegi, după cum știți, protocolul de tranziție la Tratatul de Lisabona, protocolul 36, prevede o perioadă de tranziție de 5 ani. Eu o să continui, să știți. It's the first time I've used the hammer, so... E pentru prima dată când, de când folosesc ciocanelul, Sofie. Protocolul 36 a inclus o perioadă de tranziție de 5 ani pentru întârzierea aplicării uh, regulilor europene obișnuite în domeniul poliției uh, și dreptului penal uh, Um, în ceea ce privește jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene după sfârșitul acestei perioade de tranziție, la 1 decembrie 2014, articolul 10 4 uh, din protocolul 36 permite Regatul Unit să hotărască până pe 31 mai 2014 dacă dorește să-și exerse un opt-out de um, măsurile de poliție și de drept penal adoptate înainte de 1 uh, decembrie 2009 nelisabonizarea fostului al treilea pilon uh, nu se va aplica Regatului Unit de la 1 decembrie 2014. Regatul Unit a hotărât să folosească acest opt-out din fostul achid din al treilea pilon. Uh, conform protocolului 36 din tratatele UE, Regatul Unit oricând poate Uh, informa Consiliul că dorește să uh, revină asupra deciziei de opt-out și, conform articolului 10.5 din protocolul 36, Regatul Unit a informat că dorește să participe la 35 de instrumente din uh, ACI, 5 măsuri Schengen și 30 măsuri ne-Schengen. Pentru a evita diferența juridică și operațională, Regatul Unit dorește să uh, informeze de intrarea în aceste, de aplicarea acestor 35 de măsuri um, din aceeași zi, 1 decembrie 2014. Conform tratatului, Consiliul va decide dacă solicitarea Regatului Unit legată de acquis Schengen în unanimitate și Comisia are responsabilitatea de a examina această solicitare uh, și respectarea măsurilor non-Schengen. Negocierile între Gatul Unit și Comisie și Consiliu au început în martie. Un prim schimb de opinie a avut loc la Libe înainte de pauza electorală pe 10 aprilie. Pe 16 iunie, secretarul general al Comisiei a trimis secretarul general al Parlamentului un document uh, transmis de Consiliul de Ministri um, care revine asupra discuțiilor la nivel de ministri. Discuțiile continuă în Consiliu și mă apropie de sfârșit. Parlamentul uh, trebuie să aibă un cuvânt de spus în această chestiune importantă și trebuie să avem un uh, uh schimb de opinii. Există un scop aici și schimbul de opinii cu, cu Comisia și președinția. Din partea Serviciului Juridic al Comisiei, Avem schimbări în numele celor care vor lua cuvântul, deci de la Serviciul Juridic al Comisiei se află alături de noi Darten Suc și de la DG Just domnul Tel și doamna Sipala de la DG Home de la Comisie. Cine dorește să înceapă mai întâi reprezentantul Serviciului Juridic al Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu iau cuvântul din partea Serviciului Juridic al Comisiei, într-adevăr. Așa cum ați amintit, este a doua oară când Comisia are ocazia să prezinte Comisiei Libe situația în activitatea sa în cadrul protocolului 36. Astfel, um, Comisia se achire de obligația sa de a informa în mod regulat Parlamentul European. Uh, data trecută, Comisia a explicat că în acest context uh, se ocupă de două aspecte. Pe de o parte, sfârșitul perioadei de tranziție pentru fostele acte din al treilea pilon care se aplică tuturor statelor membre și, pe de altă parte, opt altul britanic conform articolului 10 din protocolul 36 de la ultima ședință, Comisia a finalizat un mapping al achiurului pe care îl găsiți în documentul de lucru din mai, Staff Meeting Documents 2014-0166. Acum Comisia examinează dacă o parte din aceste acte sunt învechite Uh, și pot fi abrogate conform uh, principiilor mai bunei reglementări. În ceea ce privește opt-out-ul britanic, vă aduceți aminte că Regatul Unit uh, și-a uh, exercitat dreptul de uh, opt-out uh, de a participa din nou la 35 de măsuri în legătură cu care își exprimase un opt-out. Conform condițiilor din protocol, Uh, acestea trebuie respectate, mai ales interoperabilitatea și coerența achiului. Um, Consiliul a organizat negocieri uh, pe subiectele din achiul Schengen și cu comisia, și Comisia uh, discuții în legătură cu partea care nu este legată de Schengen. Comisia și Regatul Unit au ajuns la, o, la un acord în legătură cu aspectele tehnice ale propunerilor Regatului Unit pentru a participa la, cele, la mm, prevederile din domeniul non-Schengen un schimb de scrisori a avut loc între Comisie și Regatul Unit și acestea au fost transmise Parlamentului European. Deciziile formale pot fi luate doar pe 1 decembrie 2014 și Colegiul de Comisar de atunci va avea responsabilitatea lor deciziilor necesare din partea Comisiei. Dar a fost interesul tuturor să se ajungă la un acord politic clar acum pentru a evita um, un vid pe 1 decembrie. Deci, chiar dacă deciziile formale urmează să fie luate, acordul la care s-a ajuns acum reprezintă concluziile comisiei. Sarcina comisiei a fost una foarte specifică, și anume să evalueze propunerile Regatului Unit de participare să vadă dacă e nevoie de acte suplimentare pentru a asigura coerența juridică sau dacă vor fi probleme operaționale legate de participarea în anumite instrumente, dar nu în altele. Trebuie să amintesc faptul că protocolul 36 nu dă Comisiei prerogativa generală de a hotărâ în ce uh, domenii uh, Regatul Unit trebuie să uh, participe. Prevederile au fost examinate în detaliu și s-a ajuns la concluzia că trei măsuri de punere în aplicare de la Europol trebuie adăugate, precum și decizia privind rețeaua judiciară europeană. Regatul Unit a acceptat argumentele noastre. Alte aspecte au fost legate de așa numita lisabonizare a actelor respective, adică atunci când au fost modificate foste acte din al treilea pilon de la intrarea vigoare a tratatului de la Lisabona, ele nu au mai existat pe lista actelor de la articolul 10 de la protocolul 636 și nu mai fac uh, obiectul optatului în bloc din partea Regatului Unit. Regatul Unit a acceptat de asemenea argumentele legate de decizia privind rețeaua SIS-2, adică sistemul de informație Schengen, uh, consultat de paza de frontieră și poliția. Și uh, Regatul Unit va participa din nou și în această decizie au, există consecințe uh, pentru drepturile cetățenilor și Comisia se bucură de faptul că Regatul Unit s-a angajat să evalueze participarea viitoare în alte trei acte, deciziile privind schimbul de informații și decizia cadru uh, privind cauțiunea. Astfel, Comisia face propuneri de decizie ale Consiliului privind măsuri de tranziție și consecințe financiare, conform articolului 10.4 din protocolul 36. Trebuie să amintim faptul că Regatul Unit a primit finanțare în valoare de 1,5 milioane de euro pentru punerea în aplicare a acestei decizii, care trebuie returnați dacă nu participă. Comisia va fi implicată de asemenea în studiul de impact uh, pe care va face Regatul Unit și dacă Regatul Unit hotărăște la sfârșitul procesului să nu Uh, participe până la urmă la program, Comisia va face un raport în legătură cu efectele neparticipării Regatului Unit la aceste decizii. În legătură cu decizia privind cauțiunea, mm, angajamentul Regatului Unit se va regăsi în procesul verbal al unei ședințe din Consiliu. Rezultatele au fost uh, prezentate Consiliului Afacerilor Generale pe 25 iunie și uh, Probabil se va ajunge la un acord similar privind actele din cadrul Schengen și cu siguranță Consiliul va putea da informații suplimentare. Pentru a putea aplica articolul 10 din protocol așa cum cere tratatul și pentru a asigura o tranziție uh, simplă pe 1 decembrie 2014, Comisia speră din inimă că se va confirma un acord similar um, și de către Consiliu privind uh, actele din cadrul Schengen. Și mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Întreb uh, președinția acum dacă poate să ne prezinte poziția sa, dar mai pe scurt, vă rog, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Da, foarte pe scurt, pentru că Comisia a explicat o mare parte din ce era de spus, de explicat. Pot doar să spun că președinția italiană va relua lucrurile acolo unde le-au lăsat președinția greacă, care a făcut o treabă foarte bună pentru a aprofunda um, discuțiile, așa cum a făcut-o și Comisia, pentru partea de măsuri Schengen, dar încă nu s-a ajuns la un acord. Discuțiile sunt în curs. Am avut o primă dezbatere la nivel de miniștri în Consiliul Afaceri Generale pe 24 iunie și președinția italiană va face tot ce va sta în putere pentru a se ajunge rapid la un, un acord. știind că trebuie să evităm viduri juridice pe 1 decembrie și în spiritul protocolului și anume de a asigura că asigurarea cu, uh, cooperarea cu Regatul Unit în domeniul justiției și afacerilor interne să fie cât mai extinsă și aprofundată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you for your Vă mulțumesc pentru faptul că ați intervenit foarte pe scurt serviciul juridic este prezent pentru a răspunde la întrebări dacă e nevoie, dar nu cred că nu vă uh, invit să puneți întrebări, dar este datoria mea să spun asta. Au cerut cuvântul domnul Diaz de Mera și domnul Kirchhoff. Mai dorește cineva? Nu? Dau cuvântul domnului Diaz de Mera mai întâi. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și lui Monica Holmeier pentru generozitatea ei. Mi-a cedat timpul ei de vorbire. Îi mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. Am înțeles foarte bine poziția Regatului Unit și ceea ce a spus legat de articolul 26. Am înțeles mai puțin raportul din partea Comisiei Europene. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus Consiliul, asta am înțeles, dar oricum mulțumesc foarte mult tuturor antevorbitorilor mei care au adus informații cu privire la această dezbatere. Regatul Unit este un partener vital pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește cooperarea polițenească și judiciară. Din câte am înțeles, domnule președinte, Regatul Unit își exercită drepturile pe care îi le conferă trataturi, tratatele. Nimeni nu pune sub semnul întrebării acest lucru. Eu însă aș dori ca Regatul Unit să nu părăsească zona de libertate, siguranță și justiție, nici măcar parțial. Regatul Unit este foarte puternic, însă de multe ori are un comportament insular. Dacă nu dorește să, dacă nu poate să participe pe deplin la zona de eh, libertate, siguranță și justiție, trebuie să, fac, să o facă totuși cât de, atât de mult cât poate și să respecte legislația în vigoare. Ne, referim, ne referim aici la elemente de bază, libertate, securitate, combaterea terorismului, schimbarea de informații, activitatea anumitor agenții europene, relațiile cu Europol, toate acestea sunt chestiuni foarte sensibile și trebuie să ne asigurăm că colaborarea este pe cât de strâns este posibil. Și trebuie să avem încredere unii în alții. Suntem parteneri într-o comunitate. Trebuie să evităm un lucru și aș dori să-i spun acest lucru coleg, colegului meu, domnul Kirkhope. Nu trebuie să ne implicăm selectiv. Un astfel de comportament ar submina felul în care se pune în aplicare achiul în Uniunea Europeană, în domeniul libertății, securității și justiției. Trebuie să ne asigurăm că toate elementele funcționează bine împreună. Trebuie să dorim să cooperăm și să muncim respectând principiile de la protocolul 36. În alte cuvinte, simplificarea, cooperarea pe cât posibil în acest domeniu, asigurarea că întregul sistem funcționează pe cât de eficient posibil și asigurarea consistenței. Nu doresc să mă mai întind cu vorba, domnule președinte, prin urmare nu voi intra în detalii. Aș vrea să spun că fără că în cadrul achiului Schengen mesajul nostru trebuie să fie foarte clar față de colegii britanici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Am la notă de comentariile dumneavoastră, având în vedere că ați lucrat în aceste domenii. Înțeleg în context comentariile dumneavoastră. Mm. Nu cred că este nevoie de un dialog între dumneavoastră și domnule Kirkhope. Acum văd că și domnul Intvel dorește să vorbească. În calitate de președinte al acestei comisii, sper ca alegerea de participare a Regalului Unit să aibă succes. Și domnul Intveld dorește să participe, așadar nu veți avea un dialog cu domnul Kirkhope. Domnule Kirkhope, dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește, trebuie să spun că am fost foarte mulțumit ca în ultimii ani să lucrez îndeaproape cu domnul Diaz de Mera pe chestiuni extrem de importante pentru cetățenii europeni mai ales în domeniul schimbului de informații. Alături de el am avut experiențe foarte importante în acest domeniu. În al doilea rând, aș dori să mai menționez, să mai menționez, după cum știe toată lumea, că Parlamentul nu are un rol direct în aceste chestiuni. Este o chestiune pentru Comisie și pentru Consiliu, Persoane mai uh, experimentate decât mine în acest domeniu lucrează la nivelul guvernelor naționale pe aceste teme. Eu sunt unul dintre acei avocați care au cunoscut vechiul pilon al treilea. Înainte de 2009 existau domenii unde existau, bineînțeles, competențe naționale. Acest lucru a luat capăt în momentul în care cel al treilea pilon, după domino, era să spun că a fost uh, demolat. Însă, în orice caz, acest pilon este văzut într-un alt fel după domino. Din 2009, Regatul Unit are o poziție pozitivă de participare la multe măsuri care au de-a face cu securitatea și care au de-a face cu temele noastre în Comisia Libe. Am avut opțiunea de a nu participa la o listă de măsuri. Am profitat de această oportunitate. Se pare că înregistrăm progrese. Europol, mandatul european de arestare, cooperarea continuă în materie polițenească, mi se par aspecte demne de urmărit. Sunt câteva aspecte însă pe care aș dori să le menționez. Eu n-am făcut parte din negocieri, dar cred că anumite aspecte sunt redundante sau chiar expirate. În cadrul acestui proces, practic am ajuns să analizăm și alte domenii unde avem uh, dispoziții redundante sau expirate. Și dacă le abordăm și pe acestea, nu vom face decât să câștigăm încrederea cetățenilor. Practic este un efect secundar al acestui proces. Am fost foarte mulțumit de comentariile anal- uh, comisiei. Ministrii de la Londra au avut o atitudine foarte potrivită, în opinia mea. Ei și-au dat seama cât de importante sunt aceste negocieri și-au dat seama cât de important este ca Regatul Unit să participe în continuare la aceste negocieri cu privire la infracționalitatea foarte gravă, la urma urmei. Eu am foarte multă încredere și îmi voi da silința să ajungem la un rezultat pozitiv, domnule președinte. Mulțumesc, Timothy. Cei doi acum chiar dau noroc. Aș dori să menționez un lucru foarte important. Aș dori să fie clar pentru toți membrii Comisiei Libe de ce avem acest aspect pe ordine de zi. Într-adevăr, este o, ține de responsabilitatea Consiliului uh, aprobarea participării. Însă există și un impact legislativ. chiar dacă acest impact este unul restrâns sau logistic pentru Parlament. Există așadar interesul Parlamentului, deși este unul restrâns. Protocolul 36 întotdeauna trebuie să se afle pe ordinea de zi, într-un fel sau altul. De aceea vrem să justific acest lucru. Este vorba de un motiv uh, legitim parlamentar Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fie foarte clară poziția mea. Nu-mi place neparticiparea, nu-mi place ca anumiți membri să aleagă la ce participă și la ce nu participă, o țară care nu face parte din Schengen, care nu participă la anumite proceduri judiciare, polițienești, nu cooperează în multe alte zone. Și acum e vorba să participe din nou serios. Domnul Diaz de Mera a fost mult mai diplomatic decât mine. De fapt, mulți oameni sunt mult mai... au mai mult tact decât mine. Pun sub semnul întrebării coerența politicilor noastre. Însă și asupra procedurilor noastre, spuneți că este vorba de un uh, impact legislativ, însă are un impact și asupra felului în care lucrăm noi, aici. Nu putem lucra ca niște colegi dacă anumiți colegi decid că țările lor nu participă. În mandatul anterior, la Econ, am avut o situație similară. S-a sugerat, din fericire, în opinia mea nu s-a adoptat, să se creeze o comisie separată în Parlamentul European pentru membrii zonei euro. Și atunci ce ne facem? Separăm și Comisia Libe? Cum funcționează acest lucru din punctul de vedere al transparenței și cum funcționează în practică? Dacă ești polițist, o să ai o listă pe birou cu toate zonele unde cooperezi și cu toate zonele unde nu cooperezi. Cum funcționează acest lucru în practică? Oamenii pur și simplu nu vor ști în practică unde are competențe Curtea Europeană de Justiție și unde nu are. Unde se aplică regulile drepturilor fundamentale și unde nu se aplică. Pe mine nu mă mulțumește deloc situația. Îmi dau seama că nu o pot schimba de una singură, însă aș dori să îmi exprim nemulțumirea față de această situație. Sper că va fi vorba de o decizie de opt-in, de reparticipare, ca să zic așa, în bloc. Ca Regatul Unit să spună, dorim să participăm în întregime. Ei bine, atunci să participe pe deplin în toate politicile. Dacă suntem serioși în ceea ce privește lupta împotriva criminalității și a tuturor oamenilor răi, ei bine, trebuie să o facem ca lumea. Ei nu țin seama de participări, neparticipări, opt-out. Ei fac ce trebuie ca să își ducă la bun sfârșit activitățile ilicite. Încă un lucru aș mai dori să spun. Timothy a spus că poate ar trebui să ne bucurăm de această oportunitate să eliminăm prevederile redundante. Aici voi fi un pic cinică. Dacă e vorba de o țară care a susținut din ce în ce mai multe prevederi în acest domeniu al punerii în aplicare a legilor, e bine, este vorba de Regatul Unit. Fie particip la joc, fie nu particip la joc. Eu sugerez ca ei pur și simplu să participe din nou în întregime, să dea 100% și să cooperăm cu toții în viitor. Vă mulțumesc! Timothy, ai înțeles? Bine, mulțumesc foarte mult. După cum ai spus, domnule Diaz de Mera a menționat acest lucru, însă într-o manieră mai diplomatică. Nu sunt sigur care manieră o prefer. Cred că putem încheia această dezbatere. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Trebuie să ne ocupăm de aceste aspecte din motivele pe care le-am menționat. Să continuăm acum, dragi colegi. Vă mulțumesc tuturor. Stăm foarte bine. Haideți să continuăm. Să trecem la punctul 8 protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație acestor date, regulamentul general privind protecția datelor. O introducere pe scurt și apoi da, îi voi da cuvântul lui Ian. reforma acestui pachet, veți reține că s-a votat cu o majoritate covârșitoare. Ian Albrecht este raportor, spun acest lucru pentru noi membri. El ne va face o prezentare a stării de fapt. Îi voi da cuvântul atât lui cât și raportorilor din umbră. Raportorii din umbră sunt domnul Voss, domnul Kirkhope, Cornelia Ernst, toți sunt prezenți. Ian, îți dau cuvântul. Timothy, rămâi și pentru acest punct de pe de zi? Foarte bine. Te-ai săturat. Ai o întâlnire la care trebuie să mergi bine, nicio problemă. Îmi cer scuze, dragi colegi, port un dialog cu un membru care pleacă, nu e bine. Ian, îmi cer scuze, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a explica pentru fiecare de unde am pornit în ceea ce privește reforma privind protecția datelor. Câteodată, pe parcursul lunilor, așteptăm Consiliul, răspunsul lui și uităm unde ne aflăm în proces. Am început prin a cere Comisiei să revizuiască directiva 9546 actuală în ceea ce privește protecția datelor personale în anul 2011. E un raport făcut de domnul Axel Foss și atunci cerea în primul rând o revizuire, astfel încât să se creeze un singur standard pentru protecția datelor în Uniunea Europeană un standard înalt care începe de la nivelul anului 95, mai ales în ceea ce privește dreptul persoanelor fizice, de exemplu în dreptul de a ștergere pe internet, dreptul la informare, transparență și introducea sancțiuni puternice și un uh, mecanism consistent pentru um, autoritățile de protecție a datelor, un cadru unificat. Atunci nu făceam diferența între sectoare care să pună în aplicare această legislație. Comisia, apoi începând cu 2012, a făcut propunerea care a fost un regulament care să înlocuiască directiva 9546 cu același domeniu de aplicare și anume tot în afară de ce ține de sectorul polițienesc și de aplicarea legii și care oricum excludea uh, serviciile de informații sau uh, domeniile ce țin de siguranță națională. O altă directivă pentru era vorba de o altă directivă pentru aceste domenii, cum e cel de cooperare polițienească. Deci avem regulamentul și directiva. Ambele au fost uh, elaborate în paralel în această comisie, eu raportor pentru regulament și doamna Druțas, care era, competent, era raportor pentru directivă. Am uh, ajuns la un acord, în această comisie în toamna anul trecut, în octombrie anul trecut, cu o majoritate largă, pe baza a diferite amendamente. Și după, după runde și runde de negocieri și audieri și întâlniri cu diferite grupuri interesate, uh, am ajuns la acest proces. Am votat și deschiderea negocierilor într-un acord în prima lectură cu Consiliul. Aceste negocieri informale nu au început niciodată pentru că Consiliul de Ministri nu a ajuns la o abordare generală înainte de sfârșitul mandatului Parlamentului European, așa că ne-am folosit de un plan secundar, un plan B și anume să votăm poziția noastră în primă lectură în martie în acest an. Din martie, anul curent, noi, Parlamentul, am adoptat poziția pe care această comisie a elaborat-o în cele două dosare. Așteptăm acum să își facă partea și Consiliul Ministrilor să își elaboreze poziția care deja de mai mult de un an și jumătate nu apare. E un proces de lungă durată în Consiliu, trebuie să spun. Aș mai adăuga și că situația e nefericită, e păcat că durează atât de mult. Însă nu avem o adevărată putere încât să le putem spune cât de rapid ar trebui să fie Însă cred că ce ar trebui să facem ar fi să le tot repetăm că trebuie să fie mai rapizi decât sunt în momentul de față, să încheiem măcar cu o abordare generală, să începem discuțiile tripartite, astfel încât să vedem care sunt punctele pe care trebuie să elaborăm o poziție comună între para Parlament și Consiliu probabil va dura ceva mai mult. Ultimul Consiliu informal a avut loc acum câteva săptămâni. Atunci, a existat o președinție nouă, ambițioasă, care a spus că va încerca să facă tot ce stă în putere să încheie o abordare generală cât mai curând posibil. Eu sper că acest lucru înseamnă cel puțin până la sfârșitul anului. Consiliul informal se mai reunește în... Uh, Consiliul formal se mai întâlnește în octombrie, să vedem la ce rezultat vor ajunge. Dacă vor formula această abordare generală imediat după reuniunea Consiliului sau chiar la ea, pe timpul ei. Cam aceasta ar fi procedura. Cât despre substanță, uh, nu pot să spun decât că unele din problemele recurente sunt problemele din Consiliu, dar acestea par să fie deja rezolvate de poziția noastră și compromisurile la care am ajuns. Unele dintre statele membre și-au dat seama că am avut aceeași dezbatere în ceea ce privește sfera de aplicare, aceleași discuții în ceea ce privește o abordare diferențiată pentru sectorul public, Apoi chestiunile legate, legate de punerea în aplicare consistentă a acestor, acestei legislații, autoritățile de protecție a datelor, așa numitul ghișe unic și mai există, bineînțeles, și piața internă. care ar fi locul de punere în aplicare, așa cum e înțeles de toată lumea, însă e nevoie de o punere în aplicare consistentă. Toate autoritățile de protecție a datelor trebuie să cadă de acord asupra unei singure interpretări și nu se există 28 de cadre diferite pentru punerea în aplicare și diferite interpretări ale acestor legi. Acesta a fost un uh, singur exemplu, există mult mai multe exemple. Eu cred că Consiliul poate ușor să uh, ne analizeze munca și nu ne-am supărat dacă pur și simplu ar face copy-paste după ceea ce am făcut noi, pentru că astfel am ajunge la un acord mult mai repede la trialog. Dar, bineînțeles, pot să vină cu abordările rol, poziția lor, însă cât de repede posibil. Aceasta este poziția clară acum pentru noul Parlament care a fost ales pot să spun acum în final că eu aș lua în considerare și următorul fapt. Să spunem, această legislație a fost atât de prioritară pentru Parlament încât am putea să o folosim ca model pentru alte proceduri legislative pe care Parlamentul trebuie să le adopte, astfel încât să fie votate. Eu cred că nu mai putem să pierdem timpul, ne aflăm într-o situație în care am intrat în concurență cu alte piețe din lume, concurăm și cu alte jurisdicții în ceea ce privește punerea în aplicare a propriei noastre jurisdicții până și pe teritoriile noastre. Acest lucru a fost menționat tot mai mult anul trecut după scandalul în legătură cu supravegherea. Și în rezoluția noastră pe care am uh, votat-o din partea raportului Claude Moraes, în legătură cu ancheta, am uh, repetat aceste puncte și am cerut să fie suspendată decizia privind uh, sfera de securitate Safe Harbor. Cred că acum avem o nouă oportunitate de a pune presiune astfel încât aceste legi să fie puse în aplicare în Uniunea Europeană pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Ian, îți mulțumim că ai fost succint. Din nou, pentru membrii noi, membrii care nu știu despre regulament directivă, sunt puncte foarte importante pentru noi și vreau să uh, Mă asigur că toți care lucrează pe aceste documente pot să ia cuvântul, pentru că e ceva pe ce trebuie să lucrăm. Nu avem foarte mult timp, voi da în primul rând cuvint, cuvântul Comisiei și președinției, însă vă rog pe scurt, poate doar un minut și jumătate, președinția întâi. Am o lungă listă de vorbitori, toți colegii care au lucrat asupra uh, regulamentului și directivei în ultimul mandat și, în ultimul mandat și, cum ziceam, nu avem mult timp, mai avem și o sesiune în camera. Acum domnul Di Matias, din partea președinției italiene. Dacă ați putea un minut și jumătate, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Libe. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici și să vă urez mult succes în acest nou mandat. Atât uh, în ceea ce privește protecția datelor, cât și în legătură cu regulamentul cu și cu directiva, așa cum a spus ministrul Orlando în această dimineață, aceasta este o prioritate clară a președinției italiene, care este absolut conștientă de importanța acestor reguli pentru cetățenii europeni, pentru întreprinderi pentru autoritățile europene de reglementare care trebuie să se aștepte din partea noastră la un cadru legislativ uniform aplicat în mod mai constant pe teritoriul european. Consiliul este absolut conștient că perioada de doi ani și jumătate de discuții poate părea lungă Poate nu este cea mai bună um, paralelă, dar pot să amintesc că în discuțiile privind directiva pe care dorim să o ameliorăm au durat patru ani și era vorba de o directivă. Deci, un instrument care ar fi lăsat mult mai mult spațiu statelor membre. În acest caz, uh, alegerea regulamentului, pe care o sprijină marea majoritate a statelor membre în Consiliu, ne impune mai multă precizie, dar, din păcate, pentru asta e nevoie de timp. În legătură cu aspectele tehnice, statele membre aș au adus contribuția substanțială. Principalele subiecte au fost dezbătute în detaliu. Pot să vă spun că mm, nu a fost uh, anulată nicio reuniune. Uh, președinția dorește să um, construiască pe baza succesului președinției Elene și a celor precedente pentru a merge spre o fază în care această Um, aceste negocieri să fie sintetizate în poziții de compromis ambițioase care să dea până la urmă forma poziției Consiliului. Sunt multe lucruri importante încă de dezbătut statele membre au realizat consultări interne dificile de multe ori cu administrațiile lor și acum credem că putem face un pas înainte important, așa cum s-a făcut și în uh, cadrul președinției elene cu abordarea generală parțială. Președinția italiană dorește bucățică cu bucățică să ofere statelor membre un text care să permită o convergență. Domnule președinte, nu mă aventurez să vă dau o dată limită, nu pot să vă spun dacă la Consiliul din octombrie sau altul uh, vom avea un rezultat. Consiliul, în Consiliul de negocierile avansează, președinția italiană va face tot ce va sta în putere pentru a se avansa și promitem uh, nu doar să informăm continuu Parlamentul European, în legătură cu modul în care vor merge lucrurile, ci și de faptul că în curând Consiliul va putea intra în negocieri cu colegiuitorul. Mulțumesc! Thank you. Um, you're giving us a, I mean, you're... Mulțumesc! Spuneți că nu doriți să ne dați o dată, dar sugerați când se va ajunge la o concluzie, însă nu când începem. Nu ne dați niciun fel de linie directoare în, în sensul începerii trialogului, niciun fel de axă temporală, nu? Sorry for the... I thought in the one and a half minutes you'd get... Îmi pare rău, am crezut că într-un minut și jumătate ne veți spune mai multe. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Uh, e dificil, depinde de mandatul statelor membre. Statele membre au demonstrat clar în Consiliul din iunie că nu sunt dispuse să dea mandat niciunei președinții pentru că o parte din regulament trebuie negociată uh, și vom negocia până când va exista un cadru clar pentru întregul instrument. Deci, trebuie să facem în așa fel încât acest cadru general să fie negociat și clar cât de repede. dar nu are rost să vă anunț acum o dată, doar din ambiție. Noi facem ce ne stă în putere ca să avansăm rapid. Pentru noi, sfârșitul anului este o ambiție reală, așa cum am spus în programul președinției. Bun, am înțeles, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Trec la comisie și rog și reprezentantul comisiei să intervină pe scurt. Domnul Sostac.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 Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Patru puncte scurte din partea Comisiei. În primul rând, de la votul din martie în Parlamentul European și în Consiliu există o schimbare în dinamica negocierilor, exista mai multă bunăvoință de a închine dosarul, de aceea mulțumim pentru votul din Parlamentul European care au făcut ca această reformă să fie irreversibilă. S-a simțit efectul votului dumneavoastră, așa că simțim că uh, e un moment de care putem să profităm profităm pentru negocieri în Consiliu, un uh, Consiliu de succes în iunie, când s-a ajuns la un acord parțial în ceea ce privește transferurile internaționale sub președinția Elena și apoi o bună discuție în ceea ce privește sectorul public la Consiliul Informal al Ministrilor de Interne sectorul public. Acolo a fost clar că majoritatea statelor membre își doresc ca sectorul public să rămână în uh, domeniul de aplicare al regulamentului. Vom uh, lucra îndeaproape pentru a aborda fiecare subiect, unul câte unul, și vom continua discuția în legătură cu sectorul public, să închidem și chestiunea rămasă deschisă în ceea ce privește ghișeul unic. Abordarea stabilită de președinția irlandeză a fost menținută, așa că noi sperăm că se va ajunge la o abordare generală pe acest dosar în decembrie. Apoi vom mai cere președinției să mențină acest pachet, care oricum cred că face parte din uh, obiectivele lor și regulamentul și directiva trebuie să meargă în paralel. Vorbeați despre date, despre Uh, cea mai importantă dată, cea stabilită de Consiliul European, până când acest uh, dosar trebuie să fie închis, până în 2015. Ei bine, această dată se apropie tot mai mult și dorim să ne asigurăm că va fi respectată. Mulțumesc! Da, într-adevăr, 2015 este tot mai aproape. Cu toții putem să fim de acord cu fiecare zi ajungem mai, de, mai aproape, am putea deschide o discuție filozofică, dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, să trecem direct la raportorii din umbră și coordonatori. Stimați colegi, unul, două minute, vă rog, astfel încât să putem să auzim pe toată lumea, ca să vedem cam încotro ne îndreptăm. Și apoi ne voi întoarce la Ian să rezume discuția. În primul rând, domnul Vos, din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Aș dori să fac observație pe care am auzit-o deja de la Ian Filip Albrecht. Cu cât așteptăm mai mult în Europa, cu atât uh, mai mult regresăm. De aceea trebuie să ne grăbim și această cerință merge în primul rând spre Comisia Europeană, care și acum uh, trebuie să fie reconstituită, va avea loc un nou schimb în octombrie, așa că uh, lipsește puțin forma, forța de punere în mișcare. Președinția italiană sau um, noul ministru german de interne, Filip, poate ne poți spune câte ceva dacă ai ceva cunoștințe ci cum putem să facem să avansăm. Eu am impresia că avem nevoie urgentă de standarde de protecție a datelor, pentru că și dezvoltările tehnologice continuă și noi rămânem în urmă. Și apoi să vedem, probabil și următoarele trialoguri vor dura din nou foarte mult, așa că nu vom putea avansa cât de repede ne-am dorit. Problema pe care o are Consiliul, poate pentru că e un regulament și din punct de vedere legislativ lucrurile stau puțin astfel, altfel, însă aici există necesitatea de a acționa mai în viteză. Chiar dacă vorbim doar de clauzele deschise, între paranteze, administrația publică și ghișeul unic. Aici probabil ar trebui să găsim niște soluții. Probabil că gândirea e puțin simplistă, dar însă nu ar trebui să dureze un an întreg să se tot tergiverseze. Ar trebui să rezolvăm problema. Parlamentul European probabil ar trebui să mai discute odată aceste chestiuni sau să discutăm cu serviciile juridice, să vedem cum rămâne cu, această clau- cu aceste clauze deschise. Mulțumesc! So again, thank you for being so brief. Mulțumesc, Axel, că ai, fost at- că ai vorbit atât de pe scurt și acum avem un nou coordonator din umbra am dreptate, Brigitte, tu ești? Just to... Mulțumesc. Numai astăzi am primit mesajul că eu voi continua activitatea domnului Druțas în calitate de raportor din umbră privind directiva. Sper că vom coopera bine. Sunt absolut de acord că e foarte important să păstrăm această abordare la pachet, pentru că nu are niciun rost să, nu ave- să lăsăm directiva în aer fără un cadru clar. Trăim într-o perioadă a autostrăzilor digitale și dacă semnele de circulație sunt diferite în fiecare țară, nu ne mai descurcăm. Este de încurajator faptul că președinția italiană aproape a promis că dacă lucrurile merg bine, că lucrurile vor merge bine cu regulamentul. Nu sunt la fel de optimistă pentru directivă, dar uh, sper că dacă facem cu toții eforturi, că acest pachet va merge înainte. Este foarte important și pentru piața comună digitală să avem un uh, mediu stabil și ambele acte legislative să meargă înainte. Mulțumesc. Sofie Velt, raportor din Umbra Alde. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu sunt foarte multe de spus în momentul de față. În ceea ce privește timingul, uh, nu știu dacă dorim ca uh, nu pot să anticipez poziția Consiliului, dar Trebuie încă să văd uh, propunerea, pentru că Parlamentul uh, a făcut o propunere. Aceasta trebuie ameliorată, dar poziția Parlamentului este deja un compromis. Dacă nu doresc să o consolideze, lucru care ar fi util pentru Parlament, nu înțeleg de ce deliberează atâta vreme. Și dacă doresc să reducă ambiția, pentru că um, trebuie să spun că eu am sprijinit compromisul Parlamentului, dar nu cu multă tragere de inimă, pentru că există încă probleme, nivelul de, diferențe în nivelul de protecție, încă am semne de întrebare. Dacă Consiliul dorește să diminueze prepunerea și mai mult, eu nu voi mai putea vota pentru o poziție comună finală trebuie să se apropie de poziția Parlamentului, nu să se îndepărteze și mai mult de la aceasta. Cer Consiliului să uh, facă tot ce poate pentru a se apropia de poziția Parlamentului. Mulțumesc. Cornelia. Da, cred că e un drum destul de lung cel pe care îl avem în spatele nostru, pe care am călcat acum două ore și jumătate, doi ani și jumătate, poate chiar mai mult. E un punct în care Parlamentul poate să spună, da, e bine, Consiliul acum își are sarcina, dar e, de fapt, un scandal, pentru că nu, nimic nu mai e prezentat de Consiliu așa cum ni s-a prezentat la început. Nu avem nici măcar o dată de început, ceea ce ar fi un minim pentru un trilog sau pentru ceva asemănător. E o tactică de tergiversare și nu se poate așa ceva. Trebuie să spun foarte clar că m-a dezamăgit și intervenția de azi a Consiliului s-au pus niște întrebări, dar răspunsurile au fost critice, criptice, nici nu știm ce să facem cu ele. Da, ne întrebăm dacă trebuie într-adevăr să mai existe o directivă sau nu. Eu cred că lucrurile nu pot să stea așa. Țin să vă reamintesc că domnul Juncker a spus că avem nevoie pentru TTIP, de exemplu, nu avem nevoie pentru TTIP de o integrare a protecției datelor, pentru că în cazul acestui acord TTIP sunt, um, rez, sunt respectate normele europene, avem acest uh, pachet care trebuie respectat. Apoi am auzit ce s-a întâmplat cu NSA-ul. Lumea râde de noi, pentru că noi de ani întregi ne învârtim în jurul acestui pachet cu protecția datelor, dar Consiliul nu, reuș- nu vine în întâmpinarea noastră. Se întâmplă tot mai mult lucruri care ne arată că trebuie să existe regulamente. Eu îi cer Consiliului să ne dea cât de repede, odată de început, pentru trialog și nu să se tot joace de ghicitul cu noi și să tot tergiverseze. Thanks, Cornelia. Um... Mulțumesc, Cornelia. Laura, ați cerut cuvântul? Nu. Atunci are cuvântul Joseph. Nu, nu, Brigit. Oamenii vor crede că nu doresc să dau cuvântul propriilor mei, mei colegi din grup. Nu, trebuie să dau cuvântul lui Brigitte mai întâi. Coordonatorii au plecat ca să prinde avionul, așa că trebuie să-ți dau cuvântul. Am spus la coordonator, eu sunt întotdeauna prezentă. Singurul coordonator încă prezent. Dar uh, <laughs> vă rog să nu mi luați uh, asta din timpul meu. Vreau să încep cu un citat. Aud cuvintele, dar îmi lipsește credința. Faptul că Consiliul ne spune că are nevoie de timp pentru că vorbim de un regulament și trebuie să fie mult mai atent. Scuzați-mă, nu mai avem timp. Consiliul ar fi putut să avanseze dacă nu ar fi făcut săptămâni întregi scandal spună nu, nu ne dorim de fapt un regulament, pentru că de fapt acesta e punctul Consiliul nu își dorește acest regulament. Statele europene nu au înțeles că avem nevoie de un regulament pentru că e nevoie de niște standarde armonizate în Uniunea Europeană și pe teritoriul european. Acesta este punctul conflictual. Aud acum de 2015. Încă o dată vă spun, nu avem timp. Digitalizarea fiecărui um, domeniu din viața noastră ne arată că ne îndreptăm spre o nouă lume dar aceasta e deja în trecut și nu mai ține de lucrurile pe care le discutăm noi, ne depășește. Nu mai avem timp, avem nevoie de protecția datelor pentru noi, pentru cetățenii europeni, avem nevoie de acestea în relația noastră cu statele terțe, cu cei din afara Uniunii Europene și da, avem nevoie și de directiva pentru, stat, pentru protecția datelor în domeniul justițiar. E absolut ridicol să spunem că ține de statele naționale. În această dimineață am discutat despre colaborare și și colaborare în domeniul justițiar și poliționesc în Europa. Dar ce fel de reguli guvernează aici. Unii fac cu datele într-un anumit fel, altele altfel, unii le țin ascunse, alții sunt foarte relaxați în prelucrarea lor. Așa ceva nu se poate. Avem nevoie de regulament, avem nevoie de directivă și negocierile trebuie să înceapă încă în acest an. So I'm going to take next. Mulțumesc, Brigitte. Juan Fernando are cuvântul acum. Mulțumesc, Claude având în vedere că mai avem timp, uh, intervin foarte pe scurt. Pentru că aș dori mai întâi să vorbesc despre continuitatea angajamentului Comisiei Libe în, acest, uh, în ceea ce privește acest pachet foarte important. Trebuie să spun acest lucru noilor membri în Comisia Libe. Ei trebuie să înțeleagă că noi am lucrat ani de zile în mandatul trecut la acest pachet, pentru că e vorba de dezvoltarea drepturilor fundamentale, înscrisă în Carta Drepturilor Fundamentale și Tratatul de la Lisabona. Și am luat în serios importanța faptului că acest Parlament European să fie cu adevărat un organism legislativ. Din punct de vedere a drepturilor fundamentale, acesta este un pas major. Vorbim despre regulile cetățenilor dar nu dorim doar să subliniez continuitatea în acest angajament, ci și doresc să spun că noi am văzut în trecut că s-a, s s-a, s-a pierdut vremea ani de zile în uh, discuții care nu au dus nicăieri. În, în directiva antidiscriminare uh, privind trate, tratatul, tratamentul egal, până în ziua de azi nu s-a ajuns la niciun rezultat. La fel și în ceea ce privește transparența și accesul la rezultate. Ani de zile ne-am chinuit. Deși această comisie, Comisia Liberă, a fost foarte interesantă, interesată să se reușească ceva, dar n-a fost nicio uh, Uh, nu s-a obținut niciun rezultat, nicio luminiță la capătul tunelului. Și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putere noi aici la Parlamentul European pentru a arăta cu degetul statele membre care pune obstacole în calea finalizării acordului, care încearcă să blocheze poziția comună Cred că trebuie să înțelegem mai bine care sunt problemele. Bineînțeles, regulamentul pare disputa majoră, dar directiva există și ea. E un lucru bun. Faptul că acum înțelegem mai bine care sunt uh, lucrurile mai fierbinți în uh, regulament, dar trebuie să știm exact și în ceea ce privește directiva, care sunt uh, nodurile care trebuie descurcate pentru a ne asigura că vom izbândi. Noi urmărim cu foarte multă atenție um, negocierile din Consiliu pentru ca trilogurile să poată să înceapă cât de repede. Nu e un lucru rău faptul că ați amintit de ceea ce am făcut în trecut. Are cuvântul acum domnul Boni. Domnule președinte, eu sunt nou aici la Parlamentul European, dar am fost ministru pentru administrație și digitalizare în Polonia și m-am ocupat de această directivă în calitate de ministru și de regulament. Și Cred că acestea sunt unele dintre principalele documente um, și legi pe care Uniunea Europeană trebuie să le adopte. Mai întâi, în octombrie 2013, Consiliul European a adoptat două concluzii pentru programul Comisiei um, pentru perioada 2014-2019. Se spune acolo clar că 2015 este limita pentru adoptarea acestui regulament. Apoi, trebuie să reglementăm tra uh, transferul de date în Europa pentru protecția vieții private, precum și relația cu SUA. Trebuie să avem un document clar pe care să putem arăta alegătorilor noștri și dacă dorim ca Europa să fie mai competitivă în sectorul procesării datelor, Lucrul de care avem nevoie Trebuie să ajungem la un acord, la un consens în legătură cu interfața între comunitatea de afaceri și așteptările societății. Angajamentele pentru 2015, deci pentru punerea în aplicare a prevederilor în 2015, va fi un test pentru credibilitatea instituțiilor europene, Parlament, Consiliu și, Parlam și uh, Comisie. De aceea e nevoie de un calendar specific și nu înțeleg de ce reprezentantul președinției italiene evită să ne dea un termen precis. Poate că Ehm, negocierile se vor prelungi, dar e păcat să nu, că nu știm când se va încheia. Este interesantă această contribuție a unui nou coleg, spune președintele. Ana, ai dorit și tu să, ia cuvântul, să iei cuvântul, dar are cuvântul uh, Joseph, mai întâi Joseph. Weidenholzer. Dankeschön. Ich glaube, Mulțumesc. Cred că această discuție e una foarte tristă. În mod normal, când uh, vorbim despre relații europene, există practici bune. Acesta cu siguranță nu e un exemplu pentru bune practici, ci total invers. Instituțiile nu lucrează împreună sau ne arată că lucrurile nu funcționează atunci când nu gândim la nivel comunitar, ci interguvernamental. Este surprinzător faptul că atunci când există discuții economice, a existat un mare târg în Germania, Cebit, la Hanovra, unde companiile de IT au fost uh, cu toate le convinse că e nevoie cât de repede de o siguranță a datelor. Au spus foarte clar acest fapt, că e neapărat, neapărat necesară și sunt atenți la activitățile noastre, pentru că noi suntem cei care facem legislația, nu economia. Mă uimește faptul că din partea Consiliului ni se spune de fiecare dată când se vorbește la nivel informal că în realitate nici măcar nu se știe cum ar putea funcționa totul, că munca noastră ar fi fost uh, foarte proastă în Parlament. Și exact aceiași oameni sunt cei care au acces la ziare și așa că să nu ne uimească faptul că discuțiile noastre au fost urmărite și în Consiliu. Apoi, statele membre. Eu cunosc state membre care sunt foarte interesate să se ajungă repede la o Uh, soluție europeană, așa că nu ele trebuie să fie învinuite. Există anumite state membre care tergiversează totul cu bună știință, însă alții sunt, își doresc acest proces. Cred că această tergiversare, această nepolitică nu face decât să ne afecteze. Foarte multe lucruri pe care puteam să le facem de mult rămân nerezolvate. Eu cred că o asemenea abordare strică proiectul european în ansamblu său. Foarte pe scurt, pentru că mai avem un vorbitor. Cred că ar fi interesant dacă angajamentele Comisiei pe de o parte și ale Procurorului General uh, din SUA sunt respectate pe de altă parte, atunci totuși ne-am apropiat cumva în poziții, dar uh, nu cred că putem avea încredere că se va întâmpla așa. Până nu vedem, nu credem. Chiar și Consiliul dă înapoi în legătură cu ceea ce s-a realizat. Deci trebuie să așteptăm să vedem care va fi rezultatul obținut. Eu nu cred că în acest context, cu termenul uh, menționat de colegul nostru, Legat de calendarul din Statele Unite, ne vă permite ca lucrurile să evolueze. Și în acest caz eu aș propune ca noi să continuăm să lucrăm pe acest domeniu pentru că este foarte important pentru protecția cetățenilor noștri, dar există implicații și pentru Statele Unite trebuie să facem mai multe, nu doar în cooperarea cu administrația uh, americană și cu colegii din Congresul American, dar trebuie să cooperăm mai mult cu, societățile, cu uh, organizațiile societății civile din Statele Unite care ar putea să fie aliații noștri pentru a-i proteja pe cetățeni, atât pe cetățenii europeni cât și pe cetățenii americani. Mulțumesc. Doresc să-i mai dau timp lui Ian pentru a reveni. Sentimentul inevitabil al uh, colegilor care au lucrat atât de mult la ambele dosare este de dezamăgire. Dar uh, și ceea ce ați spus, Josef, despre statele membre și strategia și ce urmează sunt lucruri uh, relevante, pentru că, sincer, ne simțim neputincioși. Așteptăm să reacționeze Consiliul în acest act legislativ care este practic cel mai important de care s-a ocupat vreodată Parlamentul European. Deci, te rog, spune-ne ce vom face în septembrie. Mulțumesc. Doresc să spun de la început că pentru noi a fost clar de la început că sunt lucruri care se întâmplă doar în relația cu un stat terț. Sunt lucruri care se întâmplă aici, în Uniunea Europeană, și noi hotărâm care va fi cadrul nostru juridic. Este foarte important acest lucru. Și pentru că s-a menționat și acordul uh, comercial uh, cu Statele Unite, Tratatul Transatlantic și noul președinte al Comisiei tot anunță că protecția datelor nu va fi negociată în acest cadru. Acum când noi ne revizuim propriul cadru și stabilim reguli pentru piața noastră, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dar și pentru protejarea intereselor companiilor europene, a uh, Um, protejarea intereselor economiilor europene, pentru că deocamdată uh, concurenții europeni se află într-o poziție de dezavantaj față de concurenți care ajung pe piața europeană și aleg o jurisdicție uh, pentru a crea o cutie poștală sau un uh, contact pe internet și oferă servicii pe piața europeană. Trebuie să punem capăt acestui fenomen. De aceea, aici, la Parlamentul European, s-a ajuns la un acord sprijinit de atâta lume pentru a oferi, pe de o parte, certitudine juridică și încredere pentru cetățeni că standardele lor vor uh, rămâne în continuare ridicate, chiar și mai ridicate, și, pe de altă parte, angajamentul clar pentru un cadru unificat, armonizat la nivel de Uniune Europeană. Și acest lucru se va concretiza doar dacă continuăm pentru a obține acest consens. Și sper că aceasta este și abordarea Consiliului. Pot să spun doar că unul dintre motivele pentru care am avut probleme la Consiliu sau am identificat probleme a fost faptul că Ah, s-au pus întrebări care nu-și aveau locul. Pentru a uh, nu urmări doar ideea unificării legislației, Parlamentul și Comisia, numele Parlamentului, au pus sub semnul întrebării sensul articolului 8 din Carta Drepturilor Fundamentale care spune că datele personale nu pot fi procesate fără consimțământ sau fără un temei juridic uh, în care să documenteze un interes pentru procesarea lor. Dacă nu, se încalcă o, re, o linie roșie a Parlamentului dintr-o rezoluție din iulie 2011. Deci, dacă ne oprim la aceste propuneri care nu și-au deloc locul aici, cred că negocierile s-ar putea încheia foarte repede la Consiliu. Într-adevăr, negocierile au durat patru ani pe directiva 95-46, dar de la început la, până la sfârșitul negocierilor și Comisia a făcut o propunere imediat. A fost nevoie de mai mult timp pentru că s-a inițiat o nouă procedură la Comisie. Așa cum au spus Axel Foss și alții, avem totuși uh, nevoie de triloguri și, bineînțeles, dacă Consiliul preia poziția Parlamentului European, accept negocieri patru ani de zile, dar nu cred că va fi așa. Așa că trebuie să discutăm și nu putem discuta decât la triloguri pentru a discuta despre substanță. Noi suntem deschiși, am spus asta de multe ori, dorim să ajutăm pentru a depăși mm, chestiunile care au rămas nerezolvate. Mm, sunt multe lucruri pe care nu le știam nici noi, pentru că sunt aspecte complexe, sute de articole, sute de elemente pe care nu le cunoaște nimeni de la început în detaliu și doresc să spun că a venit timpul să obținem rezultate. Dacă putem ajuta, ne-am bucura. Nu va fi nicio problemă dacă Secretariatul Liber și Cod Moraes, în calitate de președinte, ar invita un ministru sau pe miniștri care au lucruri de spus. Lucruri care nu sunt de care nu se ține cont în poziția Parlamentului. Îi primim cu plăcere pentru a discuta uh, Um, în uh, același timp, sau în paralel cu um, discuțiile în Consiliu care continuă, sunt Doamna Rauristin va fi raportor pentru directivă. Suntem de acord, um, actele legislative trebuie abordate la pachet. Ar fi arbitrar să nu fim de acord în legătură cu standarde minime pentru că ne-am ocupat, de exemplu, de Ordinul European de Anchetă, de exemplu. Și în acest caz, Parlamentul a avut încredere că vor exista standarde comune adoptate apoi privind protecția datelor, adoptând o măsură pentru uh, recunoaștere reciprocă a măsurilor de anchetă fără a stabili un standard minim pentru statele membre. Deci statele membre pot să înțeleagă că Parlamentul Um, a avut încredere că în cooperarea sporită statele, statele membre vor respecta standardele. Propun de asemenea ca cât mai repede după vacanța de vară să avem uh, o reuniune a raportorilor din umbră cu doamna Lauristin și cu mine să vedem cum putem pune în aplicare ideile prezentate astăzi pentru a avansa cât de repede. Mulțumesc, Ian. Într-adevăr, am dorit o strategie comună privind pachetul și pentru punerea în aplicare cu secretariatul LIBE. Co coordonatorii și raportorii din umbră au auzit ce a fost spus și în septembrie sau octombrie vom relua discuția. și coordonatorii trebuie să participe și vicepreședinții. Mulțumesc mult! Mulțumesc, dragi colegi, pentru faptul că ați respectat timpul. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Camera, so, um... Următorul punct de pe ordinea de zi va fi discutat cu ușile închise așa cum au hotărât uh, coordonatorii, adică doar uh, membrii comisiei și uh, staful grupurilor pot să rămână la ședință. Sofie, nu te supăra pe mine, spune domnul președinte, e numai prima zi. Te rog, nu face asta. Doamna Invel, dar mai avem numai cinci ani de aici încolo. Doresc să spun, uh, ca să se noteze, știu că coordonatorii au fost de acord cu această procedură, dar nu sunt de acord ca aceste lucruri să fie discutate cu ușile închise. Biroul acestei comisii trebuie să ceară oficial Comisiei Europene să justifice în scris conform uh, jurisprudenței actuale privind transparența și să existe confidențialitate doar dacă există o justificare clară. Eu nu văd niciun fel de justificare. Nu legiferăm, nu legiferează, nu negociază, pur și simplu mă deranjează ce se întâmplă. Așa că sunt absolut împotrivă și cer din partea Comisiei justificare scrisă. Am anticipat asta da, dar dacă e un copy-paste uh, din uh, <laughs> textul precedent, uh, domnul președinte, nu, este, eu am făcut copy-paste. Nu, hai să fim mai serioși. Unul dintre coordonatori a spus acest lucru și facem o excepție privind Safe Harbor la această ședință, dar în septembrie dorim să știm mai exact ce trebuie să fie și ce nu în camera. De exemplu, pentru această reuniune, uh, mai mulți coordonatori au considerat că partea legată de Safe Harbor să nu fie discutată în camera, dar altă parte să fie justificată, in, uh, să fie discutată în camera. Dar dorim până în septembrie ca lucrurile să fie clarificate. Aceasta a fost decizia coordonatorilor. Deci luăm lucrurile în serios. Pentru că nu dorim să continue incertitudinea în legătură cu subiectele care trebuie discutate, cu ușile închise sau nu. Mai ales în legătură cu Safe Harbor, lucrurile, unde lucrurile sunt controversate, dacă discuția trebuie să aibă loc cu ușile închise sau nu. Am înțeles. De aceea așteptăm indicații foarte clare. Nu dorim să continue o astfel de situație întregul mandat. Deci te rog, ai încredere în mine. Vom avea până în septembrie ă, explicații clare. Vom discuta lucrurile cu Comisia. Accepti? Doamna președinte, am încredere în tine. Am înțeles că astăzi facem o excepție, dar nu coordonatorii, nu sentimentele <laughs> coordonatorilor în legătură cu transparența trebuie să primeze. Transparența e regulă, avem tratate, legislație și nu putem ignora asta când dorim. Deci nu e vorba despre noi, despre mine, e vorba de cetățeni, despre dreptul cetățenilor de a ști. Și noi nu excludem pe cetățeni. Am încredere în dumneavoastră, domnule președinte, atâta timp cât mă ascultați. Nu putem să permitem negarea drepturilor cetățenilor. Nu e suficient să spunem că coordonatorii așa vor. Nu că așa vor, au luat o decizie, spune domnul președinte, dar trebuie să există justificare, spune doamna Intveld. Eu mi-asum responsabilitatea, spune domnul președinte. Și vom, voi pregăti ceva înscris pentru septembrie. Trecem, putem trece mai departe acum? Vă rog. This is going to be the whole idea of this was not to confuse the new member. Aici nu am vrut să îi derutăm pe noi membri. Sper că nu e nimeni derutat legat de ce s-a întâmplat.